Bună dimineața tuturor, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Vă rog frumos să luați loc. Bine ați venit din nou la ședința comisiei noastre LIBE. Toată lumea mă aude bine, microfonul funcționează cum trebuie, foarte bine. Ieri a fost o zi lungă. Astăzi s-ar putea să fie exact la fel. Pentru că avem destul de multe uh, puncte înscrise pe uh, agenda, pe ordinea de zi, vom începe cu punctul 8. Însă, înainte de asta, aș dori să vă împărtășesc câteva comunicări. Mai întâi, astăzi avem o votare electronică care este prevăzută. Deci, v-aș ruga să aveți la dispoziție cartelele de vot. Cei care nu le au, vă rog să trimiteți pe cineva să vi le aducă. Deci cam peste o oră vom avea o votare electronică. Primul anunț. A doilea. După cum am spus ieri, punctul 14 uh, a fost amânat, ceea ce înseamnă că punctul 15 referitor la Uh, audierea pe care o vom avea cu uh, doamna comisar Cecilia Malmström, rezultatele Consiliului Jai Afaceri Interne și viitoarele priorități ale Comisiei, care va avea loc această săptămână, va avea loc la ora uh, nu la ora 17, așa cum era prevăzut, ci la ora 16, la ora 4. Deci doamna comisar va veni la ora 4. Așa că haideți să începem acum cu punctul 8 referitor la aplicarea integrală a dispozițiilor acheului Schengen în Republica Bulgaria și în România. După cum știți, vom analiza acum proiectul de raport redactat de colegul nostru, domnul Coelho, în, ca urmare a rezultatelor evaluărilor și vizitelor ce au fost realizate de către echipa de experți. Deci raportul a fost redactat în așa fel încât să permită Parlamentului să-și adopte avizul pe, în um, plenara din iunie. Mai întâi îl vom asculta pe domnul Coelio, însă aș dori să vă Precizez faptul că termenul limită pentru înaintarea amendamentelor a fost fixat pentru data de 14 aprilie în așa fel încât raportul să poată fi adoptat în comisia noastră LIBE pe data de 2 mai. Acest calendar ține seama de constrângerile cu care ne confruntăm, faptul că sunt vacanțele de Paști, faptul că e nevoie de anumite termene pentru traducere și ne permite totuși să ne asigurăm că votul în plen va putea avea loc în iunie, chiar înainte de Consiliul JAI. Mai întâi dau cuvântul domnului Coelio. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi, cred că ne putem pune patru întrebări. Mai întâi, Parlamentul a primit oare toate informațiile necesare? În al doilea rând, România și Bulgaria sunt oare pregătite pentru a intra în spațiul Schengen? Cea de-a treia întrebare. În ceea ce privește această extindere Schengen, dacă e să o comparăm cu celelalte extinderi Schengen, trebuie să vedem ce anume este asemănător și ce anume este diferit. Și în al patrulea rând trebuie să vedem faptul că și alte elemente pot interveni în acest proces. Ca să răspund la prima întrebare, s-au primit oare toate documentele? Răspunsul este da. La început, cei drept, Consiliul nu s-a comportat în mod corect a încercat să facă în așa fel încât deputații să nu aibă acces la raportul de evaluare. Însă noi am reacționat și cele două țări, România și Bulgaria, ne-au ajutat foarte mult în așa fel încât să putem avea acces la aceste documente, ca aceste documente să fie accesibile tuturor deputaților și Parlamentul s-a comportat în mod corect în momentul în care a luat decizia să consulte aceste documente în așa fel încât să poată să ia cunoștință de conținutul lor. E adevărat, e adevărat că Parlamentul încă nu a primit ultimul raport de evaluare, cel referitor la evaluarea frontierei terestre între Bulgaria și Turcia. Dar cunoaștem totuși conținutul raportului final, uh, pentru că am primit acest document în mod informal. Acum, în calitate de raportor, am reușit împreună cu raportorii din umbră să mergem la fața locului și am văzut cum anume lucrările pregătitoare s-au desfășurat, cum anume s-au efectuat controlele la frontiere. Deci, plecând de la aceste informații, domnule președinte, putem spune că avem la dispoziție toate informațiile necesare, vom primi în mod oficial ultimul raport, deci putem trage concluzia că Parlamentul dispune de toate informațiile pertinente în așa fel încât să aibă un aviz pertinent. Acum, în ceea ce privește cea de-a doua întrebare. Aceste două țări, România și Bulgaria, sunt oare pregătite pentru a intra în spațiul Schengen? Ei bine, răspunsul meu foarte clar este da. Acest lucru este evident în toate rapoartele de evaluare, este evident și ca urmare a vizitelor pe care le-am efectuat la fața locului și așa cum am spus adineauri, în anumite domenii, aceste două țări sunt și mai pregătite să facă față noilor responsabilități decât alți membri care sunt deja în spațiul Schengen. Cum anume putem explica acest lucru? îl putem explica prin investiții foarte recente, echipamente moderne, mai eficiente, mai uh, uh, competente. E vorba și de investiții, aș spune, la nivel politic în cele două țări. Scopul fiind de a demonstra că toate exigențele și criteriile Schengen sunt îndeplinite. Cea de-a treia întrebare. Cum putem uh, compara această extindere Schengen cu extinderea din 2007, când alte țări au intrat în spațiul Schengen? Ca să fiu sincer cu dumneavoastră, pot să vă spun că uh, sunt mai puține neregularități. Ce putem spune? În 2007, într-adevăr, exista o voință politică, exista o motivație politică în așa fel încât extinderea pentru cei uh, noi, uh, nouă membri, noi nouă membri, să fie o extindere viabilă. Deci se stabilise un termen decembrie 2007, era ca un fel de cadou de moș Crăciun, însă știam foarte bine că în anumite țări mai existau neregularități și au existat destule în 2007. Însă, acum nu putem vorbi despre aceste neregularități. Fiind vorba de criteriile și exigențele Schengen, totul este rezolvat. E adevărat, mai sunt câteva detalii mărunte care sunt pe cale de a fi rezolvate, însă nu putem face nicio comparație cu ceea ce s-a întâmplat în 2007. Și cea de-a patra și ultima întrebare, domnule președinte, care sunt aspectele care pot fi uh, conectate cu acest dosar? Aș dor, dori să semnalez două aspecte. Mai întâi, ultimul raport de evaluare uh, referitor la frontiera dintre Bulgaria și Turcia anticipează oarecum o problemă. Anumite state ne-au spus că aveau îngrijorări uh, din cauza fluxului migratoriu neobișnuit ca urmare a situației din nordul Africii și care ar putea pune probleme pe viitor. Și aceste state, aceste țări au cerut Bulgariei să definească un plan de urgență uh, un plan special care să poată să îi permită să facă față unui flux neobișnuit de migranți. Eu cred că acesta este modul cel mai rezonabil de a rezolva această problemă. Și anume, dacă există anumite țări care au anumite temeri întemeiate în ceea ce privește capacitatea de răspuns în situații de criză, trebuie să putem să anticipăm, să preîntâmpinăm astfel de situații de urgență, tocmai prin instaurarea unui astfel de plan. Și deci putem stabili o legătură între acest plan și capacitatea de a integra spațiul Schengen. Însă, ce putem spune este că Bulgaria a redactat un astfel de plan. Noi am definit și am acceptat pe cale diplomatică acest plan. Mai sunt câteva detalii mărunte ce trebuie rezolvate, însă sunt convins că Bulgaria va transmite partenerilor săi toate informațiile necesare. Cel de-al doilea aspect legat de acest dosar. Evaluarea Schengen și anume noul sistem de evaluare. În fața comisiei noastre am spus deja că e vorba de două dosare diferite care nu trebuie legate unele de altele. Acum lansăm această dezbatere în ceea ce privește sistemul de evaluare Schengen. Ceea ce am spus eu și am spus-o dintotdeauna, fiind vorba de dosare Schengen și de extindere, deci am spus că eram împotriva aplicării unui dublu standard, și anume să existe o regulă care se aplică țărilor candidate și o regulă total diferită care s-ar aplica țărilor care sunt deja membre ale spațiului Schengen. În momentul în care E vorba de o evaluare deci, de a vedea dacă țările respectă, da sau nu, criteriile Schengen, toată lumea trebuie să îndeplinească exact aceleași criterii. Atât țările care sunt deja membre, cât și țările care sunt candidate pentru spațiul Schengen. Și dacă îmi permiteți, aș dori să mai adaug un lucru, domnule președinte. Eu nu sunt mulțumit cu inițiativa anumitor state membre la nivel de Consiliu care doresc să pună din nou sub semnul întrebării temeiul juridic și care își doresc ca Parlamentul să nu aibă o putere de codecizie referitor la acest dosar. Acest lucru demonstrează din partea țărilor membre o voință de a discredita Parlamentul European. E aproape, uh, aș spune eu, o tentativă de agresiune, uh, o tentativă de a ne înlătura orice posibilitate de a avea o influență asupra unui text legislativ. Și asta nu, nu se se poate accepta. Merge chiar împotriva tendinței Comisiei Europene. Dacă vă amintiți, în prima inițiativă a sistemului de evaluare, nu exista codecizia și uh, Parlamentul refuzase textul propus de către Comisie, ceruse o nouă inițiativă. Acum Comisia a răspuns pro, uh, propunerii noastre, ne propune o inițiativă pe temeiul juridic adecvat și iată că există anumite state membre care încearcă din nou să pună sub semnul întrebării această inițiativă prezentată de Comisie. Deci eu, în mod foarte clar, doresc să spun că mă opun acestei tendințe din partea anumitor state membre și doresc să mulțumesc președinției uh, Uh, maghiare pentru eforturile pe care le-a făcut, tocmai pentru a menține propunerea Comisiei așa cum a fost ea inițial prezentată. Mulțumesc! Thank you, Mr. Coelho. Mulțumesc foarte mult, domnule Coelho, pentru raport. Acum, înainte de a auzi părerea mea, dăm cuvântul Comisiei sau președinției care a dorit să se exprime eventual. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Vă rog să vă prezentați. Bună ziua, domnilor și domnilor. Mă numesc Timea Ondic și eu sunt persoana care prezidează grupul de evaluare Schengen în cadrul președinției maghiare. De asemenea, mă ocup de dosarele României și Bulgariei. Vreau să repet aici ceea ce am mai spus în alte ocazii, și anume că președinția consideră că extinderea spațiului Schengen la România și Bulgaria este o prioritate. Dacă condițiile sunt îndeplinite, noi dorim ca aceste două țări să ni se alăture în spațiul Schengen cât mai curând posibil. Așa cum știți, în decembrie 2010 s-a pregătit un raport de țară pentru România și raportul a fost și adoptat. Uh, în ce privește Bulgaria, nu s-a întâmplat așa. n a existat un raport în decembrie, dar acest exercițiu a fost efectuat în martie și între 26 și 31 martie am evaluat încă o dată situația din Bulgaria, concluziile fiind unele pozitive, în proiectul de raport. Deci, am prezentat acest proiect de raport în luna aprilie și sperăm că la începutul lunii mai uh, vom putea să-l și adoptăm. Bineînțeles, cum am mai spus, președinția este conștientă de faptul că această chestiune este una cu caracter confidențial, deoarece trebuie să garantăm securitatea, siguranța spațiului Schengen, iar țările care ni se alătură în spațiul Schengen trebuie să uh, garanteze această securitate, siguranța spațiului Schengen. Din perspectiva Consiliului, decizia trebuie să fie luată în unanimitate. În luna februarie, la întâlnirea JAI, am discutat acest lucru și s-a arătat foarte clar că anumite state membre nu au suficientă încredere că acest lucru se și întâmplă, însă președinția încearcă să obțină un rezultat uh, care să reflecte încrederea tuturora în uh, caracterul pozitiv al acestui proces. Știm foarte bine că s-au făcut eforturi în acest sens, dar toată lumea trebuie să fie respectată în opiniile sale. Cu pregădere cele două țări care au investit foarte mult bani și nu numai în acest proces, trebuie deci să găsim o soluție pentru ca aceste eforturi să fie răsplătite. Adică să se obțină caracterul de plin de membru în spațiul Schengen. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc din partea Consiliului. Acum Comisia. Doamna Joana Temler de la Comisie? Nu. Nu doriți să interveniți? Atunci vă rog, cine dorește să intervină? la notă de cine ridică mâna. Yes, we're getting started. Mrs. Iotova, you go first. Doamna Iotova, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Coelho, raportor, pentru munca depusă și proiectul de raport pe care îl sprijin și sprijin concluziile. Și aceasta în ciuda faptului că încă nu am avut ocazia să accesăm ultimele date disponibile. Într-adevăr, domnule Coeiu, ați confirmat că Bulgaria este mai bine pregătită în ce privește securitatea decât anumite state membre. Îmi pare bine că ați confirmat acest lucru aici chiar dacă acest lucru nu este legat direct de aderarea celor două țări la spațiul Schengen, vreau să spun și eu că nu sunt de acord cu amestecul care se face între criteriile de evaluare ale acquis Schengen și uh, respectiv mecanismul de verificare și cooperare. Susțin pe deplin adoptarea unui nou sistem Schengen de evaluare cu măsuri concrete de evaluare pentru toate statele membre. Însă elaborarea acestor nou mecan noi mecanisme trebuie să fie realizată indiferent de ce se va întâmpla cu uh, cele două țări și cu aderarea lor la spațiul Schengen. Nu trebuie să acceptăm dublul standard între statele uh, noi membre și cele mai vechi. Problemele actuale care se, sunt evidente în Italia și în alte țări uh, Um, în perspectiva spațiului Schengen, ei bine, aceste probleme sperăm că nu vor influența decizia privind aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Busutil. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să felicit cele două țări uh, vizate. Vreau să mulțumesc raportorului pentru raportul său. Cred că este un pas înainte un raport deci, pozitiv și sper că ce mai rămâne de făcut uh, la nivelul Consiliului se va petrece rapid și respectând calendarul prevăzut și că acest proces va fi încheiat în sfârșit, când va trebui să fie încheiat. Este de asemenea crucial ca condițiile de aderare la Schengen să fie respectate chiar și după ce statele respective uh, intră în spațiul Schengen. Uh, știm foarte bine că fiecare țară are anumite provocări de rezolvat, inclusiv țări care sunt porți pentru imigrație. Este clar că se circulă, se preconizează în cadrul filozofiei Schengen că fiecare țară este responsabilă pentru asigurarea securității frontierelor proprii. Pe de altă parte, frontierele externe ale Uniunii Europene continuă să fie o îngrijorare și o provocare pentru toate țările membre. Uneori, aceste lucruri nu sunt bine înțelese de toată lumea așa cum ar trebui să se întâmple. Deci, din păcate, mulțumesc foarte mult, doamna Vixen. Mulțumesc foarte mult domnule președinte. Ca să vă spun sincer, nu am participat la raportul de valoare, la lucrările asupra acestuia, nu pot să comentez în amănunt, însă aș dori să fac câteva observații cu caracter general pe marginea acestui raport. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Coelho, care, ca de obicei, a făcut o treabă excelentă. De asemenea, vreau să mulțumesc pentru că se luptă ca noi, eurodeputații, să avem acces la aceste lucrări de evaluare. Până acum situația a fost una destul de ridicolă, și anume faptul că nu am obținut accesul de plin pe care noi l-am cerut și care ne împiedică să luăm o hotărâre în deplină cunoștință de cauză. Și este clar că nu trebuie să acceptăm standardul dublu și să nu cerem mai mult de la Bulgaria și România înainte de aderarea lor la Schengen decât am făcut-o în cazul altor state membre înainte de aderare. Nu ar fi cinstit. Sunt încântată să văd că Coelho domnul Coelho ne spune că nu mai există obstacole în calea intrării celor două țări în spațiul Schengen, cele două țări îndeplinind complet criteriile. Bulgaria are o graniță destul de sensibilă uh, de gestionat, cea dintre Bulgaria și deci Turcia, și ne putem aștepta la o sporire a fluxului de imigrație. În aceste condiții este important ca gărzile de frontiere să fie pe deplin funcționale la, aceste, la, ace, la această graniță, să aibă la dispoziție programuri de training să fie informați în ceea ce privește ultimele evoluții în dreptul internațional și, de asemenea, să fie prezenți la aceste frontiere și interpreții. Cred că implicarea Frontexului în uh, instruirea acestor gărzi de frontieră din Bulgaria este extrem de importantă, mai ales când vine vorba de drepturile fundamentale. Este absolut crucial. Trebuie să facem acest lucru pentru a avea, într-adevăr, să zicem, o programă comună de instruire pentru drepturile fundamentale în acest sens. Și, în sfârșit, felicit cele două țări pentru eforturile lor și, încă o dată, mulțumiri domnului raportor. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim! Domnul Lenciu. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau, în primul rând, să fac același lucru pe care toți colegii l-au făcut, să-l felicit pe domnul Coelho pentru deosebita muncă depusă, pentru acest raport și nu numai, în special și pentru celălalt care o să vină legat de standardele de aplicare a achisului Schengen. Aș vrea să remarc un singur, nu un singur, mai multe lucruri Uh, pe care domnul Coelho l-a sesizat. În primul rând, uh, dânsul poate reprezintă vârful de lanci al nostru în uh, această, să spunem, luptă între ghilimele cu alte organisme ale Uniunii Europene care doresc să ne elimine din acest proces decizional al Uniunii Europene. Ei au încercat prin acest raport să ne inducă într-o stare, știu eu, de blocaj, um, inventând mereu noi uh, motive pentru a întârzia cu acest raport. Domnul Coelho a dat dovadă de că este un luptător și a dus uh, mai departe acest raport. Uh, a fost ne-a invitat și a, știu eu, a cerut în mod expres să mergem, să vizităm, să fim martori oculari la, în Bulgaria și România pentru a vedea stadiul îndeplinirii uh, cerințelor de aderare la spațiul Schengen. Um, acest lucru nu mai este în discuție, toată lumea poate să-l confirme. Sunt capitole la care aceste două țări sunt mult superioare față de alte state vechi membre. Uh, ceea ce este mai important este faptul că acordăm în continuare tot sprijinul raportorului Uh, atât pentru acest uh, raport, cât și pentru altele care vor veni legate de problema Schengen. Vă mulțumesc. Thank you. Mrs. Nedelceva. Vă mulțumim, doamna Nedelceva. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului Coelho și să-l felicit pentru munca realizată, o muncă aprofundată care se bazează pe evaluarea reală a Bulgariei și României și am ascultat faptul că România și Bulgaria sunt gata pentru a intra în spațiul Schengen. Raportul de evaluare a demonstrat că nu exista niciun motiv pentru a bloca accesul lor la spațiul Schengen. Am văzut cu toții că cele două state au luat măsuri care depășesc cu mult măsurile luate de anumite țări care sunt deja membre în spațiul Schengen. Aș dori să revin asupra anumitor puncte. Ceea ce propune uh, domnul raportor, și anume acel plan special, este un punct important pentru că, uh, ca urmare a concluziilor uh, rapoartelor de evaluare, nu putem împiedica accesul la spațiul Schengen, ci putem permite această extindere și putem să o însoțim de măsuri, cu măsuri specifice. În al doilea rând, este foarte bine faptul că Comitetul de Evaluare ar putea avea anumite uh, avertismente în ceea ce privește fluxurile migratorii. Însă aceste fluxuri există la toate frontierele din sudul Europei și autoritățile din Bulgaria sunt conștiente de acest lucru și sperăm că măsurile care au fost luate până în prezent uh, au fost notate în, în întregime. Acum, în ceea ce privește anumite cazuri specifice, trebuie să vedem uh, niște măsuri clar delimitate și nu trebuie să reprezintă un pretext pentru a întârzia aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen cel de-al treilea punct. Ceea ce este important este ca și concluziile să fie cât mai echitabile, pentru că subiectul este foarte sensibil în țara mea. Aderarea la Schengen este ceva foarte palpabil, foarte concret și este și un simbol, de fapt, uh, pentru proiectul european. De aceea nu putem spune cetățenilor, da, puteți uh, îndeplini criteriile, dar din motive politice, din cauza disensiunilor la Consiliu, nu aveți voie să intrați în Schengen. Dacă facem acest lucru, e ca și cum am, uh, am consacra acest principiu de dublu standard, de Europa cu două viteze. Și, în ultimul rând, trebuie neapărat să revizuim sistemul nostru de evaluare Schengen, pentru că uneori suntem foarte stricți cu mm, țările candidate, însă nu suficient de strict cu țările care sunt deja membre. Ar trebui ca pe viitor rapoartele de evaluare pentru diferitele state membre să fie urmate și de fapte. Nu putem să publicăm rapoarte uh, care pun probleme și apoi să le punem în uh, sertare. Raportul prezentat de domnul Coelho merge în această direcție. Țin să-i mulțumesc uh, deja pentru acest lucru și încă o dată eu sunt convinsă că vom uh, face un lucru bun atât pentru Europa cât și pentru cetățenii săi. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul domnul Ulcev. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur celor care l-au felicitat pe domnul Coelho. După părerea mea, el a fost foarte norocos în sensul că a combinat diferite aspecte într-un mod foarte fericit, într-un subiect foarte, foarte dificil, precum aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen. A dat dovadă de profesionalism și a dat dovadă și de cinste. Ne-a amintit tuturor faptul că trebuie să încercăm să avem aceeași abordare același stil. Acum, în momentul în care discutăm despre Bulgaria și România, nu putem decât să ajungem la o singură concluzie. Aceste două țări sunt gata, sunt pregătite. Și această afirmație a fost susținută de fapte concrete uh, și de date recoltate uh, pe durata vizitelor organizate atât în Bulgaria cât și în România. realitatea cere din partea noastră, a, din partea raportorului, a Parlamentului, din partea deputaților, dar și din partea celorlalte instituții, să Uh, ne dăm seama că acest lucru este inevitabil și anume Bulgaria și România trebuie să adere la spațiul Schengen, fără de care ne-am confruntat cu un pericol, un pericol pentru cetățeni, pentru societățile din aceste două țări. Nimeni nu este capabili, nici politicienii, nici mass media, uh, să împiedice un val de scepticism în Bulgaria și România dacă amânarea uh, va fi de miză în iunie sau în septembrie anul acesta. Bineînțeles, Consiliul nu are nevoie de vreun cadou sau uh, vreun, vreo surpriză. Spre exemplu, în țara mea, peste 130 de milioane de euro au fost investite în mod direct în echipamente, elicoptere, material de supraveghere, uh, tehnologie, pregătiri de tot felul. Și, spre exemplu, uh, stagii de formare și pregătire pentru uh, vame și așa mai departe. Deci, vedeți că investițiile au fost foarte mari și acest lucru a fost foarte vizibil în momentul în care am făcut vizita aceea în Bulgaria la sfârșitul lunii martie. Uh, ce altceva ar putea menționa astăzi? În textul uh, raportului, în expunerea de motive, există un aliniat foarte interesant. În cazul în care exista un flux migratoriu sporit Evalu Comitetul de Evaluare invită Bulgaria să pregătească un plan special de măsuri de urgență. Acest lucru nu ar trebui să sune ca un avertisment sau ca o încercare de a introduce noi prevederi, noi criterii, noi măsuri uh, pentru Bulgaria, ci mai degrabă ca o posibilitate de flexibilitate și anume în cazul în care ar exista astfel de evenimente, un astfel de plan ar putea fi acționat, ar putea fi lansat. Uh, pentru că, e adevărat, există o frontieră aceasta între Bulgaria și Turcia. S-a spus faptul că această graniță nu este foarte sigură, dar pot să vă asigur că uh, această frontieră e, din punct de vedere istoric, uh, foarte neclară emoțională. Și este clar faptul că, uh, dincolo de aderarea uh, României și Bulgariei la spațiul Schengen, poate că Parlamentul European s-ar putea apleca asupra anumitor chestiuni încă nerezolvate între UE și Turcia uh, spre exemplu, regimul de vize între Turcia și vecinii săi direcți. Spre exemplu, imigranți din Siria, Egipt, Iordania, chiar și din Irak ar putea să reprezinte o parte importantă a contextului și uh, uh, cred că în acel caz nu sistemul din România și Bulgaria ar putea fi găsite vino, sistemele ar putea fi găsite vinovate. Trebuie să vedem contextul în întregime și plecând de la elementele pe care le avem în fața noastră, putem să spunem că astăzi este un motiv de. astăzi este o, o, o zi de bucurie, uh, pentru că România și Bulgaria sunt capabile să adere la spațiul Schengen. Domnul președinte, mulțumesc, doamna Ernst. Ja, vielen Dank. Zunächst gilt mein Dank auch an Mulțumesc, în primul rând doresc să-i mulțumesc și eu raportorului probabil și de aceea pentru că mi-a apărat onoarea, dacă pot să spun așa. Am analizat acest raport. Am uh, citit ce se întâmplă cu Bulgaria și România, au existat mai multe impedimente în ceea ce privește accesul la informații și rapoarte. Nimeni nu a înțeles această situație și cred că pentru fiecare dintre noi a fost o situație jenantă față de Bulgaria și România. Cred că această presiune a fost una foarte importantă, dar și ea este legată de onoare în același timp. Schengen are întotdeauna de a face cu următoarele. Cetățenii spun, acum Uniunea Europeană a ajuns și la noi. Simt acest lucru atunci când se deschid granițele și am trecut printr-o asemenea situație la deschiderea din 2007. Eu, lucrez eu locuiesc aproape de granița cu Polonia și am văzut să văd foarte bine acest fenomen aderarea la Schengen este ceva pozitiv, nu negativ. În 2007 mă aflam uh, pe drum spre, spre Cehia și în aceeași zi s-au deschis granițele, am auzit la radio, l-am auzit pe ministrul din regiunea mea care spunea următoarele. Da, vedeți, acum faceți-vă niște castele noi și ridicați în grădinile voastre mai multe garduri ca să nu uh, uh, aveți de a face cu infracțiuni crescute. A fost o adevărată isterie în această regiune de graniță, dar nu s-a dovedit nimic până acum în acest sens. Eu sper și îmi doresc să nu existe o asemenea isterie și asemenea evenimente cum s-a întâmplat atunci. Nu. Evenimentul este un trebuie văzut ca fiind pozitiv. Așa cum știți, în grupul meu avem o altă poziție față de imigrația ilegală decât celelalte grupuri din această casă. Un alt punct. Aș dori să știu din partea Comisiei, Consiliului sau al raportului câteva mai multe despre, câteva informații în plus despre acest pachet special pe care trebuie să îl pregătească Bulgaria. Am auzit deja anumite informații, însă cred că acestea ar trebui să fie completate. Ce mai e important pentru mine? Da, e important să nu existe niciun fel de standard dublu. Și spun acest lucru, stimați colegi și stimate colege, pentru că există o tendință de a ne concentra pe un mijloc al Europei și apoi pe restul Europei. Însă nu trebuie să permitem o asemenea situație noi, Parlamentul European. Nu vrem să se întâmple așa ceva. E nevoie de aceleași norme și e nevoie de aceleași restricții pentru toate țările. Acest element este unul foarte important. Și de aceea consider că noi, ca Parlament European, trebuie să acționăm într-un fel rațional, să ne implicăm foarte activ și să nu acceptăm tot felul de amânări. Și de aceea cred că domnul Coelho a făcut o treabă foarte bună. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune domnul președinte, doamna Stanoca. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Doresc să repet declarația pe care a făcut-o grupul meu la primele discuții în legătură cu acest subiect și anume că noi sprijinim toate eforturile făcute de România și Bulgaria pentru aderarea la spațiul Schengen. Vreau să-i mulțumesc și domnului Coelho pentru munca pe care a depus-o a muncit nu doar înainte de aceste discuții, ci și acum, în această perioadă, s-a implicat foarte mult organizând misiuni de vizită în aceste două țări. Grupul nostru nu a participat, însă avem încredere în concluzii și, de asemenea, sprijinim amendamentele pe care domnul Coelho le-a înmânat în ceea ce privește considerentul 4. Noul raport este salutat. Și acest amendament despre care vorbeam e unul esențial. Mă folosesc de oportunitatea prezenței Consiliului în această sală pentru a spune că nu ne satisface nivelul de comunicare între Parlament și Consiliu pe acest subiect. Când în sfârșit am avut acces la raportul de evaluare, am avut o dublă surpriză. De ce a fost nevoie de o procedură atât de complicată pentru a putea să avem acces la, acest, la aceste rapoarte de evaluare? Citind raportul așa cum era acesta, cred că nu ar fi fost nevoie de o asemenea procedură complicată. Așa că sper că vor exista noi dezvoltări în ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen și că această situație nu se va repeta. Ca membru ales în această țară, considerăm că e foarte important aderarea la Schengen. Am aderat în 2007 sprijin comparația pe care a făcut-o Coelho între procedurile de atunci și cele de acum. Eu sunt, op- sunt, ambele țări sunt într-o poziție foarte bună de a adera la spațiul Schengen acum. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Kovacev. Mulțumesc, domnule președinte. Aș, doresc, aș dori să-i mulțumesc și eu raportorului pentru acest raport, pentru că ne arată exact de ce e nevoie la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește transparența. Aderarea României și Bulgariei trebuie să să continue pe aceleași criterii cu care a fost începută această aderare. În 2007 s-a spus că dacă vor îndeplini cerințele, vor intra în spațiul Schengen în anul 2011. Și acum lucrurile au devenit realitate. Criteriile sunt îndeplinite. S-a trecut de aceste criterii uh, Uh, stabilite inițial și au intervenit altfel de criterii politice din anumite state membre. Pe termen scurt, trebuie să ne concentrăm pe o mai bună protejare a granițelor noastre exterioare, mai ales în ceea ce privește pericolul imigrației. Și cetățenii noștri sunt îngrijorați de această problemă. Avem nevoie de mecanisme eficiente și de o plănuire în, în ceea ce privește situațiile de criză, ceea ce se întâmplă acum în Italia și Malta dublu standard nu trebuie să mai existe. Dacă discutăm despre noi regulile trebuie să fie, să fie valabile atât pentru statele vechi cât și pentru cele noi. Apartenența la Schengen nu e un fenomen static, trebuie să fie actualizat. Odată ce vom face parte din uh, Schengen, țara noastră va trebui să mențină standardele înalte și nu să se relaxeze. România și Bulgaria au făcut ceea ce trebuia să fie făcut. Au acum și planuri pentru situațiile speciale. Și vreau să spun că asemenea criterii nu făceau parte din criteriile de aderare la Schengen. Asemenea planuri de urgență trebuie să existe pentru toate țările, nu doar pentru cele din linia întâi. Aș fi mult mai uh, relaxat și aș fi mult mai calm dacă frontierele externe ale zonei Schengen ar fi păzite în felul în care România și Bulgaria și-au apărat granițele de la Marea Neagră. Raportorii și raportorii din umbră au fost în vizită la această graniță de la Marea Neagră și știu despre ce vorbesc eu acum. După ce am auzit azi intervenția colegilor, intervențiile colegilor mei, sunt convins că raportul domnului Coelho va cunoaște o, mare, o bună majoritate în această comisie și sper că și în plenară. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Mulțumim, spune domnul președinte, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, nu mai văd nicio mână ridicată. Mai mulți uh, deputați și-au spus punctul de vedere în această dezbatere intensă, nu doar din partea țărilor uh, care sunt vizate. Așa că, domnule Coelho, cred că vă pot da acum din nou cuvântul, după ce ați ascultat tot ceea ce s-a spus în sală. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Coelho, nu am nimic de adăugat, vreau doar să le mulțumesc colegilor pentru remarcile făcute. Vreau să vorbesc despre calendarul pe care l-am stabilit. Parlament, Parlamentul va putea să-și aprobe avizul înainte de întâlnirea Consiliului. Și cred că e foarte important acest lucru din punct de vedere politic. Parlamentul este vocea cetățenilor, de aceea trebuie să adoptăm avizul nostru înainte de Consiliu. Mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Atunci, cred că atât. Ne vom opri aici pentru acum. Și din nou le reaminez tuturor membrilor care este termenul pentru amendamente, data de 14 aprilie la prânz. Atunci poate avea loc și atunci adoptarea proiectului de raport este stabilită pentru data de 7 mai. Acum urmează o votare electronică. La ora 10 trebuie să înceapă votarea electronică, dar din moment ce mai sunt 10 minute până la această oră, sugerez ca pentru ca toți care trebuie să participe la vot și vor veni aici la 10, pentru ei să facem o pauză de 10 minute, iar la ora 10 continuăm cu votarea electronică.

Are we ready? Are we set? Sunteți gata? Toată lumea e în posesia cartelei de vot. Is having his or her electronic card. Vă rog să vă asigurați că aveți, deci, cartela de vot. Și dacă sunteți gata, o să începem imediat deoarece avem de votat aici Vostul de orientare privind lista de documente de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză, precum și un mecanism de creare a acestei liste. Portul a fost redactat de colega noastră Tania Fajon, care nu este printre noi. Domnule Enciu, Domnule Enci, doriți să spuneți ceva? Nu, nu e cazul. Acum trecem direct la acest vot de orientare. Și începem cu amendamentele vizate. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri, Cred că este respins. Amendamentul 11 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotriva. Abțineri Respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Acum, considerentele. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis. Da? Este vorba de amendamentul de compromis la considerentul 6A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum trecem la amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum votul textul modificat. Vom verifica cu vot electronic, vă rog. Bun. Vom pune un socialist în plus. Acum, votul electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Douăzeci și opt pentru unul împotrivă, se adoptă. Da? Vă rog? A, două voturi în plus. 29 pentru, unul împotrivă. Se adoptă, așadar. Deci, pe baza amendamentelor, doamna Fajon va iniția discuții cu Consiliul ca să se ajungă eventual la un acord în prima lectură. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 10. Pentru următoarea oră și un sfert vom avea un fel de mini-audiere ce privește criminalitatea organizată în Europeană. Avem aici uh, o serie de experți și vom avea și prezentarea proiectului de raport responsabilă fiind doamna Sonia Alfano, colega noastră, pe care o invit să vină la prezidiu ca să ne prezinte acest raport, precum și invitații dânsei. Deci o oră și un sfert de audiere. Vă rog frumos, dacă doriți să-mi acordați atenția, Vă rog frumos, deci. Iată, dacă doriți să știți despre ce vom discuta, este vorba de criminalitatea organizată ca fiind cea mai mare amenințare la adresa securității interne a UE. Raportul urmează comunicării Comisiei privind strategia de securitate internă. Ei bine, având în vedere importanța acestui subiect, Comisia noastră s-a hotărât să aibă un raport din proprie inițiativă. Acest raport din proprie inițiativă a devenit recent subiectul unei serii de audieri pe marginea subiectului criminalității organizate. Deci, audieri aici, la Parlamentul nostru, doamna raportor, doamna Alfano, ne va prezenta și experții din domeniu. Doamna Alfano, aveți cuvântul. Grazie, Presidente. Mulțumesc foarte mult. Doamna, domnule președinte, înainte de a intra în miezul problemei și înainte de a vorbi despre raport, vreau să fac câteva precizări de ordin metodologic. Raportul și propunerile care apar în acest raport, o serie de propuneri, dar nu toate au fost preluate în raport pentru că bineînțeles, am avut uh, o serie de constrângeri de format. Unele dintre aceste propuneri vor reveni sub formă de amendament. Ei bine, aceste propuneri provin dintr-o cooperare strânsă din ultimele luni mm, împreună cu organele de poliție, cu centrele de cercetare, cu centrele de ajutorare a victimelor, a familiilor acestora, cu centrele care se ocupă de martori și așa mai departe. E bine, pe 29 și 30 martie s-a prezentat strategia europeană privind lupta împotriva criminalității organizate. Și în dosar veți găsi programul întâlnirii respective. Vreo 50 de magistrați din, uh, de, care aparțin diferitelor uh, direcții de luptă împotriva mafiei din Italia au fost prezenți, dar am avut și reprezentanți din Spania, din Canada, precum și o serie de procurori și de avocați care au fost prezenți la această reuniune. Și pot să spun, fără să mă înșel prea mult, mă scuzați, președintele? Vă rog. Vă rog frumos să mențineți calmul și liniștea în sală ca să putem să o ascultăm pe doamna Alfano. Este cam mult zgomot în sală și vă rog frumos să acordați atenție. Prezentării, mulțumesc. Cum spuneam, În domeniul luptei împotriva criminalității organizate, experiența Italiei este una aparte și poate constitui un exemplu pe plan european. Trebuie să spunem că, da, Italia este leagănul mafiei, dar este și țara de luptă împotriva mafiei, pentru că magistrații, polițiștii, oamenii de afaceri și cetățenii de rând, cu toții s-au sacrificat pentru a lupta împotriva acestui flagel. În ce privește acea reuniune din la, de la sfârșitul lunii martie, despre care am vorbit, vreau să mulțumesc încă o dată celor prezenți, magistraților italieni care au fost prezenți și uh, s-au tras o serie de concluzii atunci legate de anumite măsuri practice pe care le preiau în raportul meu. Aș dori să vă spun că personal, uh, deci pentru mine punctul de plecare al acestui raport este cât se poate de clar. Și deci aș reveni la motivații, la mm, motivele pentru care, pentru care Comisia Libe și Parlamentul au datoria de a adopta un document cât se poate de ambițios la înălțimea provocării. Și vreau să vă spun că sunt foarte mândră că am fost însărcinată să redactez acest raport din motive personale, dar și în cadrul mandatului meu politic pot să vă spun că eu consider că este datoria mea de a atrage atenția Europei asupra problemei criminalității organizate și asupra uh, organizațiilor de tip mafiot. Cred că este pentru toată lumea un bun punct de plecare care ne va permite să continuăm această bătălie împotriva organizațiilor criminale și mafiote concentrându-ne pe această luptă, trebuie să vedem în primul rând care este impactul acestei asupra vieții oamenilor. Să ne gândim la costurile sociale impresionante care sunt în joc. În fiecare zi, sume imense sunt deturnate de la bugetul public, dar este vorba și de a descuraja piața muncii este vorba și de a corupe administrația și înalții funcționari și, în general, de a călca în picioare regulile democratice. Toate aceste lucruri au un impact direct asupra cetățenilor și a vieților. Nu se pot limita aceste aspecte sau nu pot fi ele cantonate numai la anumite domenii. Putem să spunem astăzi că aceste Uh, ramificații mafiote ating toate aspectele vieții cetățenilor în Europa. Aduc atingere țesutului social însuși, uh, aduce atingere pieții muncii din Europa și societății europene în general. Trebuie spus că la nivel național, dar și uh, la nivel comunitar uh, s-au făcut declarații sfărăitoare legate de importanța luptei împotriva criminalității organizate. Din păcate, aceste declarații nu au fost urmate de măsuri concrete. Deci aceste activități de combatere a criminalității organizate sunt de obicei uh, predate magistraților și polițiștilor care deseori se găsesc în poziția de a lupta cu arme foarte slabe, foarte puține împotriva crimei organizate. Deci este un raport cât se poate de dezechilibrat. Să nu uităm totuși cetățenii, precum și comercianții care cu curaj au denunțat aceste practici și care trebuie să asume uh, să-și asume răspunderea pentru aceste acte curajoase. Să nu uităm cazul judecătorului Falcone, care a fost asasinat acum câțiva ani. El spunea că mafia este, organizat, este un fenomen extrem de serios, extrem de, extrem de grav și el nu trebuie să fie combătut făcând apel la eroismul unor cetățeni, ci făcând apel la eficacitatea instituțiilor noastre. Cred că putem cu toții să ne inspirăm din aceste cuvinte ale judecătorului Falcone și, plecând de la ele, să ne angajăm în bătălia împotriva criminalității organizate. Această luptă nu trebuie să fie uh, dependentă de slogane politice, ci trebuie să fie o luptă purtată din convingere. Și cred că cu toții putem să fim de acord cu cele spuse de judecătorul Falcone și noi, eurodeputații, care trebuie să transmitem un mesaj cât se poate de clar și fără ambiguități. Nu putem să luptăm împotriva crimei organizate fără a uh, aduce sau fără a furniza condiții de lucru adecvate celor care pe teren se luptă cu acest flag, flagel. Este vorba până la urmă de răspunderea pe care Uniunea Europeană trebuie să și-o asume pentru uh, a asigura protecția cetățenilor. Ne dorim, bineînțeles, rezultate cât se poate de concrete. Uh, în cadrul uh, raportului său anual, Europolul revine în fiecare an atrăgând atenția asupra importanței crime organizate în Europa, inclusiv în ceea ce privește organizarea pieței interne și, bineînțeles, în ceea ce privește amenințarea pe care mafia constituie la adresa vieții de zi cu zi a cetățenilor. În ciuda acestor semnale de alarmă, Uniunea Europeană și instituțiile au fost destul de lente în materie. Am avut niște hotărâri din 2004 însă extrem de superficiale, pentru că ele nu aduc niciun fel de valoare adăugată luptei împotriva criminalității organizate, dezideratele fiind exprimate într-un mod prea vag și neîntrănind niciun fel de modificări de substanță în sistemul judiciar din statele membre. Când vorbim despre această luptă împotriva criminalității organizate de tip mafiot, aici e nevoie de eforturi specifice și eu am pus o întrebare comisiei în august 2010, cât se poate de specifică. Am întrebat comisia care sunt cifrele care ne arată care este impactul mafiei asupra uh, economiei europene. Știm foarte bine că în Italia acest impact reprezintă 135 de miliarde de euro pe an. Însă, însă, nu știm despre ce fel de sume vorbim la nivel european. Comisia mi-a dat un răspuns foarte sintetic și foarte interesant. Comisia mi-a spus că prezența mafiei italiane cu organizațiile sale reprezentative, Ndrangheta, Camora, Cosa Nostra, etc., este prezentă, aceste organizații sunt prezente în toată Europa astăzi și este clar că este nevoie de soluții politice globale pe plan european. Nu, e mai, nu mai este vorba de o problemă numai a Italiei și care poate să fie cumva uh, delimitată în cadrul clar al unei țări. Această problemă a devenit una cu caracter transnațional. Pot să vă spun că astăzi putem să exportăm legislația italiană în materie care este una cât se poate de uh, avangardistă. O putem transpune pe plan european. Bineînțeles că bătăliile continuă pe plan politic, pe plan judiciar. În Italia vom continua aceste bătălii, chiar dacă Europa nu ne va urma. Însă vă spun încă o dată că problema nu mai este cantonată la Italia. Ea vizează țările de jos, Belgia, Franța, Germana, Germania, Austria, etc. Regatul Unit. Asta numai ca să dau câteva exemple. În orice caz, organizațiile mafiote italiene sunt foarte, foarte bine ancorate și au structuri și au și mijloace Organizații acestea sunt foarte inteligente și foarte dinamice. Ele pot să fie și foarte mobile și să se să prindă rădăcini în anumite regiuni și zone din Europa, acolo unde sunt oportunități în acest sens. Deci dacă Parlamentul European nu recunoaște acest lucru, nu își dă seama că așa stau lucrurile, atunci lupta de zi cu zi dusă în Italia nu va avea niciun fel de efect și vom continua doar să suportăm din ce în ce mai mult efectele acestei situații, având în vedere această problemă atât de gravă și care la noi în Italia este considerată un adevărat cancer. Vreau să vă spun că ea este cea mai gravă formă și cea mai perversă formă de de, de, de, de boală a societății noastre contemporane, nu putem să închidem ochii, să pretindem că nu se întâmplă nimic. Situația este una cu caracter european și putem să spunem că toate țările au subevaluat, au subestimat impactul ei. Bineînțeles că fiecare țară trebuie și poate să abordeze această problemă din punctul de vedere al propriei legislații. Este foarte clar acest lucru. Însă, la audierea din martie s-au pus o serie de probleme foarte interesante, inclusiv ceva legat de cooperarea judiciară. Domnul Fratelli, care cunoaște foarte bine organizația Andragheta, ne-a spus atunci că de fiecare dată, atunci când luptă cu această organizație, trebuie să ceară uh, Uh, tot felul de mandate și să cerșească, practic, cooperarea cu organizații și cu omologi în alte țări. Iată, vedeți, există o absență de coordonare pe plan judiciar. Chiar dacă există acorduri în materie, chiar dacă există instrumente, vreau să vă spun că acest, această, acest expert ne-a mărturisit cât de greu îi vine să coopereze într-adevăr, el spunând că um, instrumentele și canalele oferite de Eurojust și alte organizații de profil sau Europol nu sunt suficiente. De exemplu, când vin vorba de lupta împotriva criminalității în Columbia, în Belgia, și așa mai departe. Atunci când acești magistrați uh, doresc să uh, acționeze în țări terțe, totul depinde de relațiile personale pe care ei le au cu omologilor și nu de instrumentele uh, de cooperare care sunt în vigoare. Până acum, Europa a plecat de la, de la o premiză greșită. S-a considerat că mafia nu vizează decât câteva țări, numai câteva țări, printre care și Italia, bineînțeles. Ei bine, această premiză este extrem de eronată și asta nu poate să continue în anii care vor veni. Însă această convingere este foarte bine ancorată în mentalități. Este clar că în acest fel închidem ochii în fața unei realități Știm foarte bine ce înseamnă omerta, legea tăcerii. A închide ochii și a nu spune nimic nu va face decât să întărească aceste organizații, organizații mafiote. Cred că lupta și bătălia purtate în Italia trebuie să ne inspire pe plan european. Poate că sunt foarte pasionată, dar vreau să spun că aici uh, în această sală avem eurodeputați care au simțit pe propria lor piele efectele Um, groaznice ale acestor organizații sau acțiunilor acestor organizații mafiote, criminale. Deci, cooperarea trebuie să fie una cât se poate de aprofundată și îmi doresc ca această cooperare să fie pe plan judiciar, dar și să nu uităm faptul că fiecare stat membru trebuie să integreze sau să înțeleagă importanța acestei lupte uh, pe plan național. Fiecare dintre cei 27 de, de membri trebuie să înțeleagă importanța aplicării acestui tratament de șoc, de imunizare împotriva acestui cancer. Mafia profită de deschiderea frontierelor pentru a acumula profituri și pentru a se deplasa de colo-colo fără a fi podepsit, pedepsită. Uh, mafia nu, nu cunoaște frontiere, nici granițe politice și așa mai departe. Este însăși principiul său Uh, de sau re, rațiunea de a fi. Și știm foarte bine că aceste organizații criminale, mafiote, s-au infiltrat foarte bine, inclusiv pe plan politic, pe planul uh, administrației statului, în lumea finanțelor și în universul economic în general. Iar aceste lucruri trebuie să ne preocupe în cea mai mare măsură să fim conștienți că există tot felul de rețele organizate pe plan european între diferitele organizații uh, mafiote europene și cele internaționale. Mă gândesc la mafia din China, din uh, Rusia, din uh, Nigeria, din Columbia, din Mexic și așa mai departe. Deci e vorba de rețele foarte bine puse la punct care uneori, în uh, mediile, să zicem, de experți juridici, își aleg victimele. Vreau să vă dau exemplu că bugetul în Dragheta reprezintă șase bugete europene medii. E vorba de organizații care funcționează pe plan transfrontalier și lupta împotriva lor trebuie să aibă același caracter transfrontalier. Este clar că Uniunea Europeană are un rol de jucat în acest sens. Granițele nu reprezintă niciun fel de problemă pentru aceste organizații criminale și mafiote. Deci, cred că putem să vorbim cu adevărat un, de un spațiu european al crimei, iar uh, organele de luptă împotriva acestor uh, organizații există pe plan european, iar Lisabona ne oferă noi ocazii de cooperare judiciară, polițienească și de luptă împotriva criminalității organizate uh, pe o bază transfrontalieră. Este suficient ca să vedem ce mandat au astăzi Eurodac, Eurojust, și Euromaf, etc. De asemenea, trebuie să continuăm să ne dorim punerea pe picioare a parchetului sau procurorului european și aceasta în serviciul luptei împotriva criminalității organizate. E adevărat că proiectul este unul ambițios, trebuie ca să definim modalitățile de luptă concrete. Trebuie să fim foarte atenți și prudenți, ținând cont, bineînțeles, de diferitele structuri naționale. Dar să nu uităm că acest organ va reprezenta cu adevărat o valoare adăugată pe plan european, permițându-ne să intervenim pentru a defini norme comune și un cadru comun cât se poate de eficiente în această luptă. Trebuie să valorificăm cât mai mult prerogativele europene, comunitare și să ne punem de acord, în primul rând, um, asupra uh, inamicului pe care le vizăm. Ne trebuie definiții cât se poate de precise în acest sens, care să poată să fie acceptate în toate statele membre. Vorba aici de definiția crimei organizate. În diferite state membre avem accepțiuni diferite ale termenului uh, și, în general, definiția pare să fie prea vagă, prea ambiguă și nu se ține cont de toate asociațiile ehm, sau în orice caz se face un amalgam uneori. Ei bine, pentru a evita astfel de situații ne trebuie deci o definiție precisă și pentru aceasta trebuie să revizuim baza noastră de plecare și să facem o repertoriere a tipului de organizații vizate. Deci, când luptăm împotriva acestor organizații, definiția respectivă este foarte, foarte importantă și aceasta ne va aduce și rezultate pe măsură și care să se ridice la înălțimea provocării cu care ne confruntăm. În anumite țări nu există prevederi legale legate de asociațiile sau asocierile de tip uh, mafiot, așa cum se prevede în legislația italiană, de exemplu. Având în vedere aceste lacune, Trebuie, deci, să putem să lărgim uh, gama de posibilități deci de interpelare, de anchetare uh, la, și de infracțiuni, eventual și la infracțiuni care pun uh, în pericol mediul înconjurător, așa și mai departe. În orice caz, lumina Tratatului de la Lisabona, ne dorim ca Comisia să fie mai proactivă și să vină cu măsuri specifice și să accelereze uh, recunoașterea reciprocă a hotărârilor în materie penală și să intensifice cooperarea penală între diferitele țări membre, dar și cu țările terțe, elemente cât se poate de esențiale pentru a asigura o coordonare europeană în lupta împotriva criminalității europene. Nu am foarte mult timp la dispoziție, nu pot să vin să vă prezint toate propunerile care sunt rodul uh, Uh, cooperării noastre, dar aș reveni asupra unor elemente. Eh, il loro riconoscimento e la loro forza sul potere economico e finanziario che sono in grado di esprimere. Criminalitatea organizată se bazează și pe forța sa economică. Bogăția pe care o generează aceste organizații criminale permit supraviețuirea a sute și mii de familii care nu ar putea să se descurce altfel pentru că măsurile politice luate nu le permit acest lucru. Apoi, confiscarea bunurilor și uh, proprietăților uh, acestor organizații este de asemenea un aspect care trebuie examinat la nivel european și sper că vom putea face propunere în acest sens cât mai repede posibil. Parlamentul European trebuie să susțină Comisia Europeană în așa fel încât propunerea sa să fie cât mai ambițioasă, tocmai pentru a lupta împotriva criminalității organizate. Iar pentru asta trebuie neapărat să retezăm toate aceste brațe care se întind peste tot și care îi permit, permit acestor organizații să genereze profit. Trebuie să luptăm împotriva spălării banilor, pentru că acesta reprezintă un canal care permite acestor organizații să transforme bani necurați în bani cinstiți și fondurile acestea sunt utilizate uh, Uh, atât în economia la negru, cât și uh, ulterior în economia normală. Deci trebuie să ne gândim de asemenea și la protecția victimelor, a martorilor și a familiilor a acestor persoane, pentru că de multe ori uh, martorii și familiile lor trebuie, se află într-o situație extrem de dificilă și se confruntă și cu acest sentiment de abandon au senzația că puterile și autoritățile publice nu sunt la înălțime. Spre exemplu, în țara mea există anumite diferențe care în principiu nu ar trebui să, ex- să, să existe. Există diferențe între victimele mafiei sau victimele terorismului. Ei bine, trebuie să analizăm acest lucru. Victimele crimei, criminalității organizate, victimele mafiei sunt uh, victime pur și simplu, sunt victimele, victimele unui sistem care încearcă să îngenuncheze o țară, un stat, care încearcă să atace democrația. Apoi, martorii, spre exemplu, în țara mea, pot fi uh, șefi de întreprinderi care au încercat să denunțe acest sistem de mită organizată, de plată organizată. Au încercat să facă acest lucru, însă protecția nu a fost la înălțime. Noi ne-am dat seama de-a lungul anilor că uh, sistemul așa cum există este insuficient. Deci e nevoie de o protecție sporită pentru acești martori. E nevoie de elemente suplimentare. Și să vă dau un exemplu foarte simplu. În momentul în care un martor în justiție explică faptul că poate primi 100.000 de mii de euro. Acest lucru, în principiu, poate să, să se descurce cu acest lucru, însă un șef de întreprindere, un director de întreprindere, nu o să mai aibă ocazia să mai lucreze, nu o să mai aibă ocazia să-și găsească un loc de muncă. Deci cei care sunt martori, cei care denunță sistemul acesta uh, mafiot, Uh, trebuie să beneficieze de o protecție care să le permită să continue să supraviețuiască. Și ajung aproape la final, în Europa există un număr foarte mare de măsuri pe care le putem lua atât la nivel național cât și la nivel european, în așa fel încât uh, banii să fie utilizați în mod judicios Apoi, ar trebui de asemenea să ne asigurăm că nici fondurile publice nu ajung în buzunarele mafioților. Deci, pentru asta e nevoie de o serie întreagă de măsuri, tocmai pentru a descuraja astfel de, de, de, de activități ilicite, ilegale. Știm că tema aceasta a corupției este la ordinea zilei în Parlamentul European și, deci, Tocmai de aceea nu ne putem permite ca astfel de persoane să pună în pericol bunăstarea colectivă, instituțiile europene au nevoie de norme și prevederi, de un cod de conduită care să ne permită să urmărim îndeaproape pe toți cei care au fost condamnați din punct de vedere penal. Toate aceste elemente trebuie să fie preluate și analizate și trebuie să luăm cunoștință de faptul că criminalitatea organizată reprezintă obstacolul cel mai important în crearea unui spațiu comun de libertate, justiție și securitate în sânul Uniunii Europene. Eu uh, sper că veți contribui pe larg la raportul meu. Sper că vor exista intervenții interesante din partea raportorilor din umbră cu speranța de a putea îmbunătăți această situație. Și voi încheia referindu-mă la un alt magistrat care a fost ucis de către mafia în, în Italia. Trebuie totuși să ne dăm seama că această muncă de Uh, judecători este una deosebit de interesantă și uh, e de datoria judecătorilor să poată să îmbunătățească situația. Domnul Borsellino, judecător, a spus acest lucru. Allora, io vi ringrazio per aver ascoltato in maniera anche molto veloce questa... Vă mulțumesc pentru faptul că ați încercat să urmăriți îndeaproape această intervenție foarte rapidă și acum dau cuvântul domnului procuror Mano Dalterio de la Direcția Generală de Luptă împotriva Masiei din Campobasso și care timp de ani de zile a lucrat în regiunea Napoli. Stat în Mulțumesc pentru această invitație care reprezintă pentru mine o adevărată ocazie um, și de altfel săptămâna trecută am avut ocazia să discut și cu alți magistrați care lucrează în același domeniu. Am avut ocazia să analizăm situația Uh, pe durata a două zile de lucru foarte intense și acest lucru ne-a permis să ne uh, îmbunătățim cunoștințele, am confruntat, am comparat experiențele noastre. Trebuie să vă spun că am discutat cu experți și am ajuns la concluzia că în domeniul nostru se pot face anumite greșeli. E adevărat, am făcut anumite greșeli, însă aceste greșeli, aceste experiențe ne-au ajutat, ne-au permis să ne îmbunătățim modelul și modalitatea de a lucra. Deci puteți vedea că am parcurs deja un, uh, o cale lungă încă din mai 1992, în momentul în care uh, judecătorul Borsellino, uh, judecătorul Falcone, uh, au dispărut. Aveam senzația că se instaurase o, încă o structură birocratică care să intervină la nivel de anchetă, că încă mai era nevoie de experiență concretă pe teren la fața locului. Însă Uh, ne-am dat seama că acest sistem a reprezentat un instrument extraordinar pentru a lupta împotriva criminalității organizate. Spun acest lucru în mod imparțial, pentru că eu n-am cerut niciodată să fiu membru al acestei structuri. Eu m-am ocupat mai ales cu formarea magistraților la nivel național, dar și la nivel internațional. Și în ceea ce privește lupta împotriva criminalității organizate, putem spune că reprezintă un atu. Această experiență este un atu, ea trebuie să fie difuzată și în alte țări. Procurorul antimafia, anticorupție a fost instaurat recent în funcția sa într-una din țările în care uh, va, care va trebui să adere curând la Uniunea Europeană, fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Uh, această instituție s-a inspirat din instituția italiană și eu însă am avut ocazia să particip la discuții, am avut ocazia să împărtășesc experiența mea. Ceea ce noi ne dorim este ca Parlamentul European să fie conștient de situație. E vorba de o situație care este clar oglindită în proiectul de raport al doamnei Alfano amenințarea pe care o reprezintă criminalitatea organizată la nivel național, la nivel internațional, este în continuare foarte puternică, foarte periculoasă. Am spus că am parcurs deja o cale lungă în ceea ce privește lupta împotriva criminalității organizate, însă și organizațiile uh, mafiote au parcurs o cale lungă, s-au reorganizat după căderea zidului de la Berlin. Și acum putem vedea că frontierele aproape că nu mai există deloc. Mafia, mafia se adaptă, se schimbă, iar rezultatele sunt în continuă mișcare. E vorba de organizații criminale care amenință, de fapt, structura și esența administrației publice. am încercat să vedem câte consilii municipale au putut obține o dizolvare din 2000 și până în prezent. Foarte multe dintre ele, deci vedem peste 180 de consilii municipale au fost pur și simplu dizolvate ca urmare a unor infiltrații din partea organizațiilor mafiote. există cel puțin 24 din aceste consilii municipale în care a avut loc o dizol dizolvare. Deci dizolvarea a trebuit să fie repetată imediat la câteva luni după prima dizolvare. Am spus deja că trebuie să ținem seama de instrumentele care au fost deja instaurate în 2007. Însă, trebuie să adăugăm un lucru, și anume, Camera din Napoli, Cosa Nostra din Sicilia, Ndrangheta sunt organizații periculoase nu numai la nivel național, ci și la nivel internațional. O anchetă recentă a Poliției Statelor Unite ale Americii a indicat faptul că chiar și șantierul de la Ground Zero după atacurile din 11 septembrie, e bine, mafia siciliană a încercat să participe, să se infiltreze la uh, uh, apelurile de ofertă pentru achiziții publice pentru acel șantier. Apoi, mai există și o putere care se manifestă la nivelul societății civile. Organizațiile criminale și mafiote se adaptează, ele evoluează în funcție de situații. După perioada anilor 90 cu atacuri și masacre, e bine, Coza Nostra a lansat un proces de fragmentare, de fr- fărâmițare. Au, uh, au, au existat și câteva eșecuri, însă Coza Nostra a abandonat până la urmă acea cale care era a sa și anume atentatele. A avut loc o fragmentare, o fărâmițare, pentru că tocmai s-au confruntat cu anumite eșecuri. Iată de ce, în momentul de față, mafia dispune de un sistem de organizare mai fărâmițat, tocmai pentru a face față a unei delimitări a competențelor la nivel intern, tocmai pentru a încerca să găsească portițe de scăpare. Înainte, ierarhizarea era foarte diferită și această ierarhizare era foarte clară la nivel intern. Mai mult decât atât, Ndrangheta și-a întărit poziția pentru că și-a extins uh, influența asupra unor altor familii care nu făceau parte în mod tradițional din această organizație. Au ajuns să influențeze familii din Calabria, din Lombardia. Apoi, Camera este în momentul de față destul de compartimentată, dar a renunțat la acele ceremonii de inițiere care reprezentau un moment deosebit, un moment important, care permitea culegerea de fonduri, recoltarea de fonduri prin intermediul acestei ceremonii oficiale. Deci vedeți că aceste organizații criminale mafiote se schimbă. Modul în care își inițiază afiliații este diferit. Apoi, domnul Brușeta spunea că mafia nu există și că, de fapt, Coza noastră există. Coza noastră n-ar fi putut niciodată să devină o mafie dacă nu s-ar fi aliat cu anumite sectoare fundamentale ale societății civile, sectoare care dețin puterea, puterea economică, puterea politică, administrațiile publice, antreprenorii. Și, din păcate, aceasta este realitatea cu care suntem confruntați. Cel puțin asta constatăm de ani de zile de când organizăm anchete. În ceea ce privește autoritățile judiciare, e adevărat, au existat câteva reușite, însă pe de altă parte, vedem că gradul de risc și de pericol pe care îl reprezintă aceste organizații mafiote nu a fost redus. Iată, deci, riscul pe care îl reprezintă uh, organizațiile mafiote într-o societate în care nu se mai bazează doar pe merite, într-o societate care uh, acceptă ca principiu de bază regula celui mai puternic, uh, într-o societate uh, în care mafia reușește să corupă și funcționarii de stat. Judecătorul Falcone vorbea despre un mafiot care a răspuns unui procuror uh, la întrebarea cine este mafia, ei bine, el a răspuns Imaginați-vă că la, în postul de procuror la Palermo există un magistrat care este uh, recrutat uh, din mafia sau un magistrat care nu este foarte competent. E bine, mafia întotdeauna are câștig de cauza, pentru că dacă magistratul nu este bine pregătit, nu este competent, atunci nimic nu mișcă. Și deci, toate dosarele nu vor fi de aproape examinate. E o persoană care nu va reuși să facă față. Și acest fapt, acest aspect este deosebit de important și asupra lui trebuie să punem accentul. Este absolut fundamental să Ține minte faptul că lupta aceasta este o luptă constantă, o luptă permanentă. De asemenea, aș dori să adaug faptul că legislația este un alt aspect important. În Italia am, am adoptat recent, în ultimii trei ani, uh, niște prevederi foarte puternice. Uh, regimul penitenciar pentru reprezentanța ai mafiei, confiscare și sechestru, uh, trasabilitate a fluxurilor și a fondurilor financiare, um, supravegherea îndeaproape a achiziții, sistemului de achiziții publice. Iată, deci, elemente foarte precise care ne permit să uh, avem o privire de ansamblu. Și ideea este că trebuie să luptăm împotriva spălării de bani. Pentru asta e nevoie de garanții suficiente uh, referitor la probe și dovezi. E vorba de o garanție care în principiu nu există în alte țări, dar sunt garanții care ne permit să urmărim îndeaproape aceste tranzacții financiare și aceste fluxuri financiare. De ce vă explic acest lucru? Tocmai pentru a vă prezenta situația. Lupta împotriva organizațiilor criminale nu, nu duce neapărat la o scădere a riscului. Lupta împotriva mafiei înseamnă, de fapt, mai întâi că nivelul de profesionalism trebuie să fie cât mai ridicat și trebuie extinse competențele. Competențele sunt deosebit de importante pentru că organizația criminală, în principiu, poate să se adapteze, poate să infiltreze societatea civilă, administrația și așa mai departe. Și e vorba de o organizație care există în mod tentacular peste tot și care încearcă să profite de orice posibilitate, de orice oportunitate, încălcând în mod sistematic toate regulile în materie de achiziții publice, care, bineînțeles, duc la o distorsiune a concurenței și care pot avea, de asemenea, un impact asupra, uh, spre exemplu, activităților sindicale. De ce nu? Deci, după cum vedeți, aspectele sunt foarte, foarte diferite. Apoi, nu trebuie să uităm nici dosarul legat de protecția victimelor. Un exemplu. Cei care sunt condamnați pentru fapte din uh, partea uh, mafiei Ndrangheta, a existat, uh, a existat condamnări care merg până la 10 milioane de euro și care reprezintă deturnare de fonduri din partea acestei mafii. Apoi, bineînțeles, trebuie să oferim și posibilitatea ca anumite persoane să devină parte civilă la anumite procese. Magistrații trebuie să cunoască toate aceste uh, aspecte și trebuie să asigure o protecție eficientă a tuturor părților implicate într-un astfel de proces. Și apoi și statul trebuie să poată fi uh, reprezentat și apărat așa cum trebuie în astfel de procese. Contingentatul. Ei, la... Și acum voi ajunge la niște concluzii, pentru că nu am un timp nelimitat. Sunt de acord cu propunerea care apare în raport Vreau să mă refer în primul rând la drepturile victimelor criminalității și apar uh, mesaje în acest sens în acest raport, însă e important să vedem și cum se poate dezvolta ulterior, ulterior acest domeniu al protejării victimelor. Lăsăm deoparte puterea economică a victimelor. Trebuie să le fie recunoscut dreptul acestor victime de a primi sprijin financiar ar trebui să fie o parte a procedurii juridice. Și apoi, ce posibilități au victimele criminalității de a ajuta ancheta în desfășurare, de a urmări ancheta? Normal că nu ar nu s-ar implica, dar ar putea să pună întrebări judecătorilor, de exemplu, pe timpul anchetelor. Ar trebui să aibă anumite drepturi garantate. Apoi, o altă posibilitate. Cum ne putem asigura că victimele care au avut de suferit, au avut pierderi din cauza mafiei, sunt ascultate? Să facă și acest aspect parte din procedura legislativă. Așa cum am spus, nu am avut foarte mult timp la dispoziție acum, așa că v-am dat niște detalii mai generale. Poate vom avea timp mai târziu să vă spun mai multe, însă cred că mafia este o problemă nu doar în Italia, ci întreaga Europa. Criminalitatea organizată are o dimensiune transfrontalieră Spălarea de bani se regăsește peste tot în Europa, iar infracțiunile făcute de organizațiile mafiote sunt unele foarte grave în, grave în întreaga Uniune Europeană. Fraudele au proporții foarte mari. Camora este implicată în fraude și în ceea ce privește producția alimentară și aici nivelurile la care s-a ajuns sunt uriașe. Drangheta se implică în industrie, în producerea de energie din surse regenerabile. Ia fonduri în mod fraudulos de la instituțiile europene. nu se supun legilor pieții, aceste organizații mafiote nu țin cont de competiție, ci pur și simplu profită de legislația europeană. Noi, judecătorii, vedem Uniunea Europeană ca pe o sursă de noi idei în multe domenii. Credem că ne puteți ajuta, ne puteți ajuta în această luptă în Uniunea Europeană. Știm că există dificultăți foarte mari în ceea ce privește adaptarea legislației naționale la legislația europeană, însă considerăm că statele membre pot să facă mai mult, pot să acționeze mai rapid atunci când trebuie să se adopte decizii cadru sau când vorbim de ratificarea de convenții, cum ar fi cea din 29 mai în ceea ce privește asistența reciprocă. Pentru că aici intervine principiul integrării jurisdicțiilor. Un act poate să fie adoptat, însă efectele acestui act apar doar când acest act intră în vigoare în țara respectivă. Granițele nu ar mai trebui să existe, ar trebui să vorbim de o singură jurisdicție. Intervine și problema suveranității naționale aici și avem nevoie de mijloacele de care nevoie pentru a lupta împotriva criminalității organizate. În două minute voi încheia intervenția. Este suficient să observăm interesantele rapoarte ale Comisiei Europene în ceea ce privește starea de fapt a implementării din decizia cadrul 2003-2006 cu privire la confiscarea bunurilor obținute de pe urma criminalității. vom vedea că rezultatul nu e unul satisfăcător. Foarte puține țări au implementat repede această decizie cadru. Există multe state membre care nu au, o parte din aceste state membre nu au înțeles cât de important e, cât de importantă e această decizie cadru. nu ar trebui să continue să urmărească o legislație națională care este depășită. Sper că aceste echipe comune de investigare, în care se pot implica mai multe state membre, în contextul deciziei cadru din 13 iunie 2002, aceste echipe de investigare comune sunt foarte importante Existența Eurojust este și ea foarte importantă. Eurojust este acum un creier uriaș care vine cu niște linii directoare importante în ceea ce privește combaterea criminalității organizate. Ideile sunt foarte bune, dar e nevoie și de instrumente ca să putem să acționăm. Pentru moment nu avem uh, sistemul de care nevoie. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Acum voi da cuvântul comisiei. Nu, mai târziu. Și deci acum, comisia, avem destul timp la dispoziție. Vom avea o dezbatere în câteva minute. Acum îl vom asculta pe reprezentantul Comisiei pentru 10 minute. Good morning, ladies and gentlemen. Uh... Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Reprezint uh, Direcția Generală de Afaceri Interne din Comisia Europeană. În ceea ce privește acest proiect de raport care ne-a fost trimis, vreau să spun că îl salutăm, salutăm în linii mari obiectivele acestui raport și o parte din acțiunile incluse aici. Uniunea Europeană și Comisia cu siguranță s-au concentrat în ultimii ani pe criminalitatea organizată. A fost văzut ca un fenomen cheie care trebuie combătut. E nevoie de asigurarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție în Europa. Așa că salutăm o abordare proactivă a Parlamentului European în această privință, în funcția sa de colegi, colegiuitor. Să trecem acum la anumite puncte care apar în acest raport, puncte ridicate de anumiți deputați și voi începe prin a spune că Salutăm cererea pe care o face Parlamentul puterilor politice pentru a aloca mai multe resurse luptei împotriva criminalității organizate și trebuie să fie clarificată și voința politică. Împărtășim și îngrijorările care au fost menționate de mai mulți vorbitori astăzi și anume de creșterea infiltrării organizațiilor, organizațiilor criminale în diferite sectoare, cum ar fi în guvern, în lumea financiară și așa mai departe. În ceea ce privește acțiunile, în special acelea care sunt legate de legislație. În ceea ce privește criminalizarea crimei organizate, există un raport care va fi publicat anul viitor Raportul, care va trebui să fie gata în mai 2012, va putea să constituie o bază pentru viitoarele propuneri din partea Comisiei. Calendarul de adoptare a acestui text important um, e în felul următor. Comisia a spus că probabil acest text nu vine cu o mare valoare adăugată în comparație cu legislația existentă. Poziția Comisiei a fost sprijinită de Italia și Franța. Și acum câte ceva despre calendar. Proiectul de raport sugerează ca Comisia să prezinte o propunere până în aprilie 2012, dar acest lucru nu va fi posibil pentru că dacă dorim să acționăm, atunci va trebui să facem și o evaluare de impact, iar aceasta va dura mai mult decât timpul pe care îl avem la dispoziție. Putem fi de acord și putem sprijini propunerea în ceea ce privește confiscarea și recuperarea bunurilor. Credem că criminalitatea organizată trebuie să fie atacată în primul rând prin atacarea profiturilor. Comisarul Cecilia Malmström a anunțat că, și într-adevăr, noi dorim ca anul acesta să venim cu o propunere în acest sens în ceea ce privește confiscarea bunurilor. Vorbim și de legislație și de prevederi în ceea ce privește recunoașterea reciprocă. Lucrăm împreună cu Direcția Generală pentru Justiție din cadrul Comisiei. Toate acestea vor face, pa, vor face parte dintr-un pachet de protejare a economiei față de infiltrare. Vor exista și niște strategii antifraudă care sunt dezvoltate acum de colegii noștri de la OLAF și vor urma și niște măsuri anticorupție. În ceea ce privește aspectul social, acum noi uh, analizăm mai multe prevederi din acest uh, raport. Însă mai avem nevoie și de o evaluare de impact în ceea ce privește confiscarea bunurilor. Să vedem ce va exista în propunerea Comisiei în acest sens. Aș dori să fac referire foarte pe scurt la încă un subiect foarte important și anume protecția victimelor a fost un subiect accentuat atât pe parcursul audierii cât și în proiectul de raport. Comisia va veni cu o propunere legislativă în curând. Acum nu, se, nu pare să conțină și protejarea victimelor și a informatorilor. Acestea, toate aceste lucruri sunt sub responsabilitatea lui Vivian Redding. Alte inițiative Salutăm propunerea, raportul, propunerea făcută în raport de a se stabili un comitet în acest Parlament care să se ocupe de organizațiile de tip mafiot. Credem că această dezvoltare e una care trebuie să fie salutată. Dorim de asemenea să creadă gradul de cunoștință în ceea ce privește criminalitatea organizată și care este impactul criminalității organizate asupra societății. Studiul pe care ar trebui să-l facă comisia, ce pot să spun despre acesta? Din moment ce multe din informațiile de care e nevoie, astfel încât acest studiu să fie unul bun, sunt informații care țin de aplicarea legii, probabil că ar trebui să implicăm și Europolul în acest studiu și să-i rugăm să colecteze anumite informații care ar fi greu de găsit pentru noi altfel. Sprijinim și acțiunile legate de Eurojust, de recunoașterea reciprocă, pregătirea din uh, cadrul poliției este de asemenea una foarte importantă și apare în programele noastre financiare din comisie, atât în ceea ce privește lupta împotriva criminalității organizate. Aș fi de acord cu punctul menționat în legătură cu transparența sectorului public. Aceasta este foarte importantă. Fondurile europene ar trebui să poată fi urmărite, supravegheate. Această idee corespunde în totalitate cu modul de gândire pe care îl vom prezenta noi în strategia de luptă antifraudă în acest an. Un alt punct pe care îl sprijinim în proiectul de raport e următorul, cel uh, legat de corupție. Mai multe studii au arătat faptul că și cetățenii sunt de această părere. Eurobarometrul a arătat că 78% din cetățenii Uniunii Europene credeau anul trecut că corupția este o problemă foarte importantă în țara lor. Și, într-adevăr, Comisia intenționează să prezinte în pachetul privind economia și niște măsuri în ceea ce privește corupția. E vorba de niște metode de a evalua ce fel de măsuri pot exista în statele membre pentru a lupta împotriva corupției. Mai există și alte măsuri importante, de exemplu un raport de implementare în ceea ce privește decizia cadru cu privire la corupție în sectorul public. Uniunea Europeană vrea să, să analizeze mecanismul de evaluare existent. Promovarea la nivelul Uniunii Europene a unei culturi a legalității este un aspect important care trebuie subliniat. Din motive de timp aș dori să mă opresc aici. Raportul este unul foarte bun. Am probabil că am fi dorit să se dea o mai mare atenție și infracționalității cibernetice. Forțele de poliție ne dau următorul semnal, tot mai mult pe internet uh, se mută infracționalitatea tradițională în acest nou mediu. Este o formă foarte bună de comunicare și ar trebui să fie un domeniu care să fie supravegheat. Strategiile naționale de luptă împotriva criminalității și-au îndreptat atenția și asupra domeniului criminalității pe internet. S-a discutat foarte mult și despre evaluarea amenințării. Poate că aici ar trebui să se accentueze rolul Europol de a redacta această evaluare a amenințării și acestea se află la baza politicilor Uniunii Europene. Aș dori să închei aici. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dai, doctor Tine, eu adesso do la parola al, la pres- Vă mulțumesc, domnule Tine, și acum voi da cuvântul președinției maghiare, doctor Peter Staber, și apoi va avea loc dezbaterea. Căsănăm Sepan. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna președinte, dragi membri, în primul rând vă mulțumesc pentru ocazia care mi este dată de a fi prezent aici ca și reprezentant al președinției maghiare. O să încerc să vă dau amănunte legate de contribuția noastră la lupta împotriva criminalității organizate. Îi mulțumesc doamnei Alfano pentru raportul dânsei ca și alți vorbitori, consider că acest raport este unul cumprinzător care ne arată calea de urmat și propunerile conținute în raport sunt excelente. Aceasta în vederea luptei împotriva crimei organizate care trebuie să fie și să devină o prioritate pe plan european. O să încerc să fiu cât se poate de succint, doamnă președinte, deci mi-am organizat discursul meu în jurul principalelor priorități ale președinției maghiare pe timpul celor șase luni care ne stau la dispoziție ca și președinție. De la bun început vreau să subliniez un aspect. Aspect care de altfel a fost uh, subliniat de domnul Șandor Pinte, ministrul de interne maghiar, în ianuarie la sfârșit el mi-a spus că lupta împotriva crimei organizate a devenit una dintre principalele priorități ale programului președinției maghiare și aceasta din mai multe motive. În primul rând, este vorba aici de o problemă cu caracter internațional care afectează pe toată lumea și avem experiență pe plan internațional în materie. Al doilea motiv, criminalitatea organizată este un aspect al securității interne care nu a fost suficient uh, abordat așa cum ar fi trebuit să se întâmple. De asemenea, noi considerăm că după anumite crize se modifică strategiile pe care le adoptă organizațiile criminale organizate și noi trebuie să ne adaptăm la rândul nostru la aceste evoluții. O să încerc să conturez acum câteva idei pe care noi ne concentrăm cu precădere. În primul rând, un consiliu informal al ministrilor de interne care a avut loc la Gödelö în ianuarie pe 20 și am avut parte de prezența comisarei și criminalitatea organizată a fost uh, pe agenda de lucru. Ministrii au audiat uh, directorul Europolului cu această ocazie. De asemenea, secretarul general, pe secretarul general al Interpol, de asemenea, uh, directorul SICEN, care are sediul la Budapesta. Am avut, deci, ocazia să ascultăm lucruri legate de ultimele evoluții în această materie, iar dezbaterea a fost una fructuoasă. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra concluziilor acestei dezbateri. Con Ministrii au conchis că acest fenomen este unul în evoluție, dinamic și că strategiile au fost modificate mult de contextul economic actual. Crima organizată are un impact asupra piețelor, însă aceste pieți, piețe suferă modificări la rândul sor, la rândul lor și astfel uh, oportunitățile clasice, tradiționale, sunt uh, reduse în condițiile în care apar noi oportunități care de care profită organizațiile acestea criminale. De asemenea, ministrii au, au discutat despre instrumentele care sunt la dispoziție pentru a ne angaja în această luptă. Este vorba de instrumente juridice naționale, internaționale, agenții internaționale, dar și regionale, cum ar fi Europolul, care trebuie să coopereze mai bine. Ministrii de asemenea s-au pus de acord asupra unui aspect care apare și în raport, și anume că principalul aspect în lupta împotriva criminalității organizației este legat de recuperarea bunurilor și trebuie să ne concentrăm asupra acestui lucru, iar activitățile de recuperare trebuie și confiscare trebuie să fie uh, consolidate. Miniștrii de asemenea au salutat noi abordări ale chestiunii care se adaugă abordărilor mai tradiționale. Este vorba de abordări multidisciplinare care apar în anumite state membre și care au și dat rezultate. E vorba deci de noi metode care pot fi preluate și la nivel european. Poate că aceste metode ar fi demne de menționat în raportul dumneavoastră, doamnă Alfanu. Pe parcursul președinției maghiare, noi continuăm ceea ce s-a făcut și în timpul președinției belgiene. Președinția belgiană a reușit să ajungă la niște concluzii în noiembrie. legate de mecanismul de avertizare precoce care uh, vizează un anumit ciclu de uh, programare a acestor activități și care definește cadrul în care au loc aceste activități de luptă împotriva criminalității organizate. Noi am uh, reușit să acoperim o parte din acest proces sau o etapă și în acest context Europol a pregătit, Europolul a pregătit raportul OCTA, iar pe baza acestui raport noi pregătim în acest moment concluziile pentru Consiliul din luna iunie, care va sublinia prioritățile de urmat pe următorii doi ani Mă refer aici la priorități de politică, dar și operative. Practic, acum câteva zile am început această etapă și pregătim documentul cu propuneri de concluzii pentru Consiliul din iunie. De asemenea, există un grup care va face parte din COZI. Deci, e vorba de un grup care se va întâlni sub egida Consiliului. E vorba de un grup de lucru în care fac parte Italia, uh, Suedia, Regatul Unit, Belgia, Polonia, printre altele, plus Comisia Europeană și Europolul. Eu însumi contribui la acest grup. Acest grup, grup de proiect, este în curs de a pregăti un manual, handbook, în care vor apărea principalele abordări multidisciplinare despre care v-am vorbit. Dorim să avem o repertoriere a bunelor practici din acest domeniu, astfel încât aceste informații să fie la dispoziția organelor judiciare și polițienești care sunt angajate în lupta împotriva criminalității organizate. Dorim ca toate bunele exemple, deci de bune practici care au dat rezultate, să fie evidențiate astfel încât statele membre să aibă la dispoziție un fel de cutie de unelte, instrumente la dispoziție. Suntem uh, deja suficient de avansați cu acest proiect de manual și sperăm că îl vom putea prezenta în iunie la Consiliul JAI. Grupul nostru se va reuni încă o dată și atunci vom uh, retușa Uh, acest manual, vom aduce ultimele detalii. Sperăm că acest lucru uh, va fi deci uh, finalizat pe parcursul președinției maghiare, dar că va fi preluat și folosit în continuare, va fi actualizat pe măsură ce vor apărea noi și noi idei legate de evoluțiile din domeniu. Iată principalele lucruri pe care vreau să vi le spun legate de prioritățile președinției. Vă mulțumesc o dată pentru ocazia pe care mi-ați dat-o și o felicit pe doamna Alfano pentru raportul de excelentă factură și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc! Grazie a lei, dottor Sober. Adesso apriamo il... Mulțumesc. Acum dau cuvântul pentru cei care doresc să participe la dezbatere doamna Iacolino, domnul Croceto, Croceta, domnul Buzutil, dom domnul Bronx. Vă rog, cu microfon. L'onorevole Iacolino cede la, la parola. Da. Doamna Iacolino, domnul Croceta, vă rog, trei minute, trei minute. Da, am apreciat foarte mult raportul doamnei nu? și de asemenea am apreciat foarte mult uh, contribuțiile din partea domnului Datiere și din partea comisiei. Aș avea acum câteva întrebări. Pe 15 iulie 2009 am adresat o scrisoare președintelui Buzek. Era membru al grupului de lucru care studia evoluția mafiei în Europa. Și președintele de acea vreme a Comisiei Libe uh, și-a dorit uh, ca acest grup să fie cumva perenizat și grupul de lucru respectiv nu a văzut de fapt niciodată lumina zilei cu adevărat. Era un fel de pasăre Phoenix care mi-ar fi plăcut să învie și în acest mandat, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Cred că ne trebuie un astfel de instrument pentru a evalua sistematic criminalitatea organizată. Avem aici expoziție experiența eurodeputaților din diferitele țări membre. Dar, deci pe 15 iulie 2011, la doi ani după această scrisoare, voi mai trimite una președintelui Buzek și o să-l întreb de ce acest grup nu vede lumina zilei, grup de studiu uh, al mafiei. Toate instituțiile s-au pus de acord, se pare, dar încă nu am reușit să însuflețim uh, acest proiect, din păcate. Trebuie să evităm o, o greșeală, și anume să credem că problema cu organizațiile mafiote în Europa uh, ar proveni din faptul că mafia italiană s-ar, fi, s-ar infiltra peste tot în Europa. Nu este adevărat. Punctul de plecare al analizei noastre trebuie să fie altul și anume că, într-adevăr, organizațiile mafiote s-au globalizat. Nu mai există organizații de tip uh, ierarhic, există rețele care acționează în paralel, transversal, uh, rețele între diferitele țări. Există și noi tipuri de organizații și de mafii care s-au creat și au înflorit peste tot în lume. Deci când vorbim despre mafie, nu se vorbim neapărat despre Ndragheta sau Coza Nostra, sau nu numai. Trebuie să vorbim și despre alte lucruri, despre mafia rusească, bulgărească, română, românească, albaneză, cea din Nigeria cea din Columbia și de rolul pe care fiecare dintre aceste organizații îl joacă. De asemenea, aș mai sublinia un aspect, și anume, un lucru pe care trebuie să-l uh, luăm în considerare. Vorbim despre modificări de tip economic la nivelul acestor organizații, dar cred că chiar și vorbim despre crimă organizată, dăm cumva dovadă de ipocrizie, pentru că modelul actual în Europa și în lume a copiat într-adevăr structura organizațională a Cosa Nostra. Și Cosa Nostra a nu, nu a fost uh, înfrântă de sute de ani încoace, 115 ani mai bine, un model care a triumfat până în altă, în alta E vorba de crime economice, politice și așa mai departe. Vreau să vă dau și un exemplu. Nu v-am dat până acum exemple foarte clare până acum. În septembrie 2003 eram deja în funcție de primar de șase luni la mine în oraș și atunci am aflat de cazul unui polițist care de- arestase doi mafioți, unul sicilian și unul lituanian, și am aflat că aceștia doi doreau să mă asasineze. Iar în decembrie 2003 urma să se întâmple în Europa un eveniment extraordinar, că urma să schimbe fața Europei pentru totdeauna. E vorba de întâlnirea Consiliului din decembrie 2003 care urma să accepte candidatura Lituaniei în Uniunea Europeană. Și bineînțeles că existau la vremea aceea discuții între Consiliu, Comisie, vorbeau și despre criminalitate organizată. Dar mi se părea că era vorba de pur și simplu de o or, lipocrizie pură și anume de a discuta despre aceste subiecte cu Europol, cu Eurogest și cu mai știu eu ce agenții și să spunem că dorim să facem și să dregem uh, în condițiile în care se luau alt gen de decizii. Mi se pare că este aceeași ipocrizie ca și, pe cea, ca și cea de care dăm dovadă că vorbim despre migrație. S-a vorbit despre recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești, judecătorești, dar dacă asta înseamnă că ziariștii ar fi obligați să dezvăluie sursele lor de informații, vă rog să mă lăsați să termin. Nu cred că există reciprocitate când, ex- când e vorba într-adevăr de protecția martorilor și am constatat acest lucru de-a lungul multor procese. Eu, ca să fiu protejat, să am protecție, mi-e foarte, foarte greu. Eu încă mă, mă mai ascund și încă mai lupt cu aceste lucruri și sunt state membre din Uniunea Europeană care nu înțeleg absolut nimic despre, despre această problematică. Comisia trebuie să vină cu studii cât se poate de serioase, este exact ceea ce cer eu. Uh, Uh, și trebuie să se facă, să se constituie un grup special de anchetă în acest uh, sector. Domnul Iaculino, fără microfon. Indisciplinato, e infatti ho fatto migliaia di denunce. Da, da, sunt mai indisciplinat eu așa, din fire, dar n-ar avem microfon. Intervenție fără microfon. Da, doamna Alfano a spus multe lucruri Și, în general, eu am o apreciere pozitivă a propunerilor pe care ni le-a prezentat. Sunt de acord cu multe lucruri care apar în raport, însă aș face câteva observații. Este clar că există o dimensiune europeană și globală, internațională, a criminalității organizate. Avem nevoie de o uh, legislație europeană pe măsura acestei amenințări. Și, uh, având în vedere tratatul de la Lisabona, uh, este un domeniu în care trebuie să facem mai multe. S-au făcut trimitere și la programul de la Stockholm și la necesitatea de a întări cooperarea cu țările terțe în această luptă dacă dorim ca ea să fie încununată de succes. Raportul de față este unul foarte important. Dacă vă uitați însă la uh, traficul de ființe umane, la cartelul uh, drogurilor din uh, Columbia, uh, dacă vă uitați la vânzările ilegale de arme, acestea sunt o serie de e, activități pe care trebuie să ne concentrăm. Legea, legislația din Italia este una de avangardă, foarte modernă și care uh, vizează tot aceste lucruri. Această legislație nu uh, e de azi, de, de ieri, ci este o legislație care este în vigoare de multă vreme începând din anii 70, a fost consolidată și cred că ea trebuie să devină un model și un exemplu pentru celelalte țări. Trebuie să vedem în modul în care se desfășoară uh, procesele în acest domeniu. De asemenea, să vedem cum să organizăm mai eficient confiscările, sequestrări de bunuri și de asemenea, uh, să punem într-adevăr în aplicare legislația în vigoare pe tot cuprinsul uh, Italiei și uh, există lucruri care apar în raport care poate ar trebui puțin șlefuite. Când e vorba de politică, de politici, și de politicieni, avem cu politicieni corupți politicieni care cooperează cu mafia, dar și alții care sunt angajați în bătălie împotriva mafiei. Poate că capitolele 8 și 9 ar merita să fie fuzionate pentru a discuta mai bine problema uh, confiscărilor de bunuri. De asemenea, protecția victimelor, protecția martorilor de la tribunal. Aceste lucruri uh, sunt importante, iar în ceea ce privește comisii specializate, m-aș referi la modelul legislației italiene în materie. V-am spus că legislația italiană este practic pionieră în domeniu și bineînțeles că nu trebuie să uităm nici uh, strategia comisiei, dar și nici necesitatea unei cooperări mai strânse în diferitele agenții Europol, Eurojust, precum și a organelor judecătorești din diferitele state membre. Ne trebuie mai multă comunicare, schimb de informații și mai mult schimb de experiență și bune practici. În lipsa acestora nu putem să uh, obținem mare lucru. E vorba apoi și de necesara coerență. Vorbiți despre necesitatea combaterii uh, crime organizate. Însă, nu toate aspectele menționate sunt uh, pertinente în același fel. Ați vorbit despre monitorizarea fluxurilor financiare, de asemenea despre definiția infracțiunilor. În, în Italia avem un articol special în acest sens de asemenea măsuri care să fie luate în cooperare cu vecini, deci pe plan transfrontalier. Deci trebuie să lucrăm mai mult pentru a putea avansa pe drumul pe care ni-l uh, trasați. De asemenea, aș avea niște sugestii legate de consecințele Convenției 2000 și anchetele naționale E vorba de o trimitere importantă care ar trebui să figureze aici. Mă refer la eforturile de luptă împotriva corupției care este din ce în ce mai răspântită. Trebuie mai mult uh, pus accentul pe această luptă anticorupție și, în orice caz, în cadrul unei abordări europene a confiscărilor bunurilor rezultate din activități criminale. Da, foarte pe scurt, chiar mai scurt decât domnul Croceta, aș spune un singur lucru și anume, dacă îmi permiteți, uh, doamnă președinte, mă refer aici la amendamente. Avem timp până pe 3 mai, așa că e bine, mi se pare că timpul este suficient în acest sens. Raportul este unul complex și avem nevoie de timp și de răgaz pentru a ne pregăti pe îndelete amendamentele. Uh, dacă alte grupuri au altă părere, eu sunt gata să ascult toate opiniile și așteptăm, bineînțeles, contribuții. Vom face cu toții contribuții la acest raport și sperăm că raportul va fi unul bun și util pentru a ne ajuta în lupta noastră împotriva crimei organizate. Mulțumesc foarte mult! Anchis. Are cuvântul doamna Hankis. Thank you. Uh, uh, Alfano, first I would like to... Mulțumesc. Mai întâi aș dori să vă felicit, doamna Alfano, pentru acest raport. Eu cred că prin acest subiect dumneavoastră faceți unul din, una din lucrurile cele mai unul din lucrurile cele mai importante care trebuie făcute. Eu cred că raportul acesta într-adevăr reprezintă are o dimensiune personală pentru dumneavoastră, însă uh, Uh, am găsit câteva asemănări cu situația din țara mea. Uh, nu e vorba doar de politică, de cercetare, uh, e vorba și de paralelismul ce poate fi văzut cu mafia rusofonă, situația acesteia după perioada comunistă. Și, spre exemplu, în anii precedenți, în țara mea, în Ungaria, am uh, reușit să aducem la lumina zilei anumite cazuri de corupție în care era implicată criminalitatea organizată provenind din țări uh, care trecuseră de la un regim comunist la un alt regim. Și bineînțeles, corupția s-a dovedit a fi la cel mai înalt nivel al statului. Deci, și pentru țările care au un trecut comunist, acest subiect uh, reprezintă o prioritate, mai ales din punct de vedere al criminalității organizate rusofone. Deci corupție, criminalitate organizată, subiect deosebit de important. Și văd că există foarte multe asemănări cu cele pe care dumneavoastră, cu subiectul pe care dumneavoastră ne l-ați prezentat Poate că ar fi bine să găsim un cadru pentru că ar fi foarte util și interesant pentru noi să putem analiza în mod sistematic aceste asemănări între mafia, așa cum o cunoașteți la dumneavoastră, și mafia rusofonă pe care o cunoaștem la noi. Consecința este că a ști diferențele și asemănările ar reprezenta un atu și aș vrea să vă pun o întrebare. Noastră v-ați referit la faptul că mafia a reușit să se infiltreze la anumite niveluri de luare de decizie în, uh, nivelul Uniunii, în cadrul Uniunii Europene. Însă aș vrea să știu care este această rețea, cum anume se pot ajunge la uh, astfel de poziții importante în Uniunea Europeană, în instituțiile europene, poate chiar în Parlamentul European. Și asta e posibil. Și de aceea aș fi vrut să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a lupta împotriva acestui fenomen, împotriva infiltrării din partea criminalității organizate în instituțiile europene. Mulțumesc! Grazie, onorevole se Adesso la parola all'onorevole Borsellino. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Borsellino. Mulțumesc. E vorba de un subiect care, bineînțeles, ne pasionează pe toți și care merită să fie uh, aprofundat, analizat în mod serios. Însă eu m-aș referi mai degrabă la metodă. Am senzația că nu suntem prea clari uh, în momentul în care vorbim despre criminalitate organizată și despre mafia. Pentru că nu e același lucru. Mafia reprezintă un tip de organizație criminală. Da, e ceva, un fenomen pe care îl cunoaștem de peste 150 de ani în Italia, însă vorbim de criminalitatea organizată de tip mafiot. Și această denumire apare în Constituția noastră încă din 1982, deci cam la un secol după apariția acestui fenomen. Deci trebuie să fim conștienți de această specificitate. Trebuie să ținem seama de această caracteristică. Uh, poate că tocmai asta ar trebui să evităm în Europa. Trebuie să fim conștienți, să știm exact despre ce discutăm. E vorba de o realitate extrem de periculoasă care, așa cum ați spus și dumneavoastră în raport, uh, în mod foarte clar, e vorba de instituții care au un impact considerabil, mai ales din punct de vedere economic, și putem spune că astăzi organizațiile mafiote sunt capabile să se adapteze. Însă trebuie să precizăm faptul că criminalitatea organizată de tip mafiot reprezintă doar un tip de criminalitate aparte. Și cred că această distinție este fundamentală tocmai pentru a putea lua măsuri specifice. Și de altfel, reprezentantul Comisiei a amintit anumite puncte Uh, anumite aspecte, uh, anumite măsuri care au fost luate în ultimii ani de către Comisie. Tocmai poate pentru că există această particularitate. Noi aici, la Comisia Libe, suntem mulți uh, italieni, mulți sicilieni care am cunoscut foarte bine consecințele uh, acestei realități. Ceea ce mă interesează pe mine este că prin acest raport uh, să putem crea o conștiință clară de, față de aceste fenomene împotriva cărora trebuie să luptăm o conștiință clară. La un moment dat în Italia, în momentul în care se vorbea despre mafia, se evoca uh, mafia ca fiind o problemă meridională, însă vedem că acum lucrurile s-au schimbat. Viziunea s-a schimbat în Italia și au trebuit ani de zile de eforturi pentru a crea această conștiință uh, față de uh, fenomenul uh, mafiot. Asta trebuie să facem și în Europa. Dacă vrem să luăm măsuri eficiente și mai ales măsuri comune eficiente, avem mai întâi nevoie de această conștientizare uh, vis-a-vis -vis de specificitatea acestor organizații. Deci e vorba de două lucruri diferite, deși interconectate. Una reprezintă consecința celelalte, însă sunt totuși realități diferite. Mulțumesc și acum dau cuvântul ultimului orator, domnul Bronz. Mulțumesc, doamna președinte. Raportul spune că tratatul de la Lisabona propune instrumentele și posibilitatea de a combate crima organizată și se fac câteva referiri uh, concise despre integrarea europeană care, din păcate, în trecut a promovat, între ghilimele, răspândirea criminalității organizate. E vorba de globalizare, însă sunt ignorate aspecte precum libertatea uh, de circulație a bunurilor și uh, persoanelor. Și știm că uh, această libertate există în zona Schengen. Deci, libera circulație a bunurilor poate însemna și libera circulație a bunurilor legale și ilegale. Libera circulație a capitalului permite spălarea de bani fără niciun fel de ingerență. Și mesajul din raport este că pentru a combate crima organizată e nevoie de mai multă eh, legislație europeană, de mai multă putere de intervenție europeană. Însă mesajul meu este că trebuie restabilite uh, granițele uh, statelor membre dacă vrem să punem capăt acestei criminalități organizate. Și integrarea uh, europeană uh, nu poate face fața unor astfel de amenințări precum criminalitatea uh, organizată și nu poți să combați un astfel de fenomen prin Europol, prin Eurojust și prin formarea procurorilor. Acest lucru nu este suficient. Aș mai avea câteva întrebări foarte specifice. S-a menționat infiltrarea mafiei în lumea de afaceri. Însă aș vrea să știu dacă asta înseamnă întotdeauna uh, activități criminale în momentul în care mafia infiltrează anumite organizații sau există dovezi uh, în acest sens sau poate există dovezi uh, asupra faptului că odată ce uh, uh, reprezentanța ai mafiei au intrat într-o lume legitimă, să zicem așa, a mediului de afaceri, atunci și activitățile lor au devenit uh, legale. Bineînțeles, nu pot să închei fără a-mi exprima admirația față de uh, curajul de care a dat dovadă doamna Alfano în redactarea acestui raport.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 După care eu voi trage concluzii. Mulțumesc. Uh, Într-adevăr, a existat o întrebare aproape tehnică în ceea ce privește activitățile pe care le desfășoară mafia. Domnul Bron s-a referit la modalitățile prin care anumite persoane care în principiu nu au nimic de a face cu mafia se află în contact cu aceste organizații pentru a obține anumite avantaje. Însă este un exemplu clasic de schimburi între reprezentanții mafiei și întreprinderi. Uh, e un exemplu tipic E o adevărată triadă pe care o regăsim în anchetele noastre referitoare la Andrangheta, Camora și așa mai departe. Uh, asistăm mereu, constatăm mereu că în uh, lumea politică există oarecare anumiți oameni politici se bizuie pe mafie, în sensul că promit anumite uh, achiziții publice și astfel constatăm că anumite întreprinderi obțin aceste uh, apeluri de ofertă publice și atunci există o dare de mită. Trebuie deci să uh, vedem cum anume se organizează acest lucru și ideea e că prin aceste aranjamente se garantează locurile de muncă și așa mai departe. În trecut, Existau trei organizații diferite care participau la această triadă. Lumea politică, lumea întreprinderilor și mafia. Deci reprezentanții acestor instituții erau întotdeauna prezenți și am câteva dosare la îndemână pe care le-aș putea uh, prezenta Uh, din propria mea experiență. Însă ceea ce mi se pare mai important de subliniat este faptul că, deși acest raport uh, această triadă s-a modificat, acum vedem că vorbim mai mult despre o relație, aș spune eu, bilaterală. Mafia în contact cu lumea de afaceri. Constatăm din ce în ce mai des că reprezentanții mafiei au devenit ei înșiși șefi de întreprinderi. Și uneori uh, aceste situații s-au simplificat între ghilemele și mai mult. Uh, reprezentanții mafiei nu numai că au devenit șefi de întreprinderi, ci, pentru a simplifica și mai mult lucrurile, au devenit chiar și oameni politici. Spre exemplu, am putea evoca un caz uh, foarte bine cunoscut, Francesco Campanella, Uh, cineva care aparținea cauze, uh, uh, la cauza noastră siciliană și care a mărturisit că a reușit să devină și antreprenor, director al unei agenții bancare și s-a ocupat cu spălare de bani pentru Coza noastră, a devenit de asemenea și președinte pentru uh, Consiliul Municipal al unui orășel din regiunea Palermo și în plus de asta avea contacte strânse cu oameni politici locali și cu uh, antreprenori locali. Deci, în momentul în care ne punem întrebarea care sunt relațiile dintre astfel de uh, reprezentanți, răspunsul nu poate fi unul unic, ci, din păcate, trebuie să notăm faptul că astăzi mafia uh, este capabilă să uh, supraviețuiască de una singură, are competențele necesare pentru a pune stăpânire pe teritoriu. Doamna Alfano, doresc să mulțumesc domnului procuror uh, Daltiero și înainte de a răspunde colegilor, aș dori să spun că um, raportorii din umbră, dacă sunt de acord, atunci am putea să ne întâlnim pe data de 19 Uh, între ora 2 și 2 și jumătate, în așa fel încât să ajungem la un acord referitor la data limită pentru depunerea amendamentelor. Acum, în ceea ce privește intervenția domnului Croceta, vreau să amintesc faptul că în momentul în care ai uh, trimis scrisoarea ta către președintele Parlamentului, bineînțeles, eu am semnat imediat această scrisoare, însă și eu la rândul meu am trimis o scrisoare de sprijin față de scrisoarea ta președintelui Buzek, tocmai pentru a sublinia cât de important ar fi să avem o comisie de studiu antimafia în Parlamentul European în așa fel încât să avem experți care să nu fie doar deputați, ci și magistrați și uh, alte tipuri de experți pentru a putea ține seama de toată gama largă de realități care uh, intervin în momentul în care vorbim de combaterea mafiei. Din punctul meu de vedere, acesta este un demers uh, fundamental. Uh, acest lucru a fost prevăzut, a fost spus, a fost repetat Avem nevoie de această instanță de dialog și de uh, schimb de opinie. Acum, în ceea ce privește intervenția domnului Acolino, eu am spus încă de la bun începutul uh, prezentării raportului meu faptul că legislația europea, uh, italiană antimafia tre- are această vocație de a merge la export. Trebuie să constituie un element de referință dacă vrem într-adevăr să abordăm acest subiect la nivel european. Acesta este doar un punct de plecare. Nu putem să uh, ne uh, îndepărtăm de uh, contextul italian, de realitatea italiană. Acum, în ceea ce privește sistemul penitenciar, bineînțeles, încerc să mă pun în locul altor colegi care vin din țări în care mafia ține mai mult de folclor și uh, nu este o realitate. Uh, de altfel, mi-aduc aminte că săptămâna trecută, la audiere, o colegă din Austria ne-a vorbit despre acest lucru în anumite țări, spre exemplu în Germania. Mafia este percepută a fi un fenomen așa, de tip folcloric. Ceea ce încercăm noi să facem în momentul de față este tocmai să punem bazele unei astfel de lupte, poate că un moment istoric pentru Uniunea Europeană, să punem bazele unei discuții clare și răspicate despre un ansamblu de reguli și regulamente care ar fi aceleași pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Și așa cum spunea și domnul procuror Dalterio, în momentul în care a evocat masacrul de la Duisburg, e bine, magistratura italiană, din Calabria mai ales, a cerut, a solicitat sequestrarea uh, acelui restaura, restaurant în care a avut loc masacrul, iar magistrații din Germania nu au acceptat acest lucru. Nu pentru că erau de părere că acest restaurant nu trebuia să fie închis, ci pentru că nu cunoșteau procedurile, legislația antimafia din Italia și Până la urmă, magistratura germană a împiedicat magistratura din Italia uh, să ducă ancheta până la capăt, la fața locului, care ar fi putut, poate, să uh, aducă o lumină nouă asupra întregului dosar. Și tocmai despre asta discutăm în momentul în care spunem că avem nevoie de reguli la nivel european. Iată deci, e vorba de un semnal foarte puternic. Sistemul acesta penitenciar prevăzut la articolul 41 uh, bis este de așa natură încât persoana condamnată să se afle într-o uh, într situație în care este absolut imposibil să mai da ordine sau comenzi din închisoare. Deci se întrerupe orice formă de contact cu uh, exteriorul, cu ceilalți uh, colegi din mafia. Apoi, în ceea ce privește mass media, presa, presa trebuie să fie independentă, să nu fie supuși intimidărilor. Opt jurnaliști italieni au fost asasinați de mafia. Deci e un element mai mult decât politic, e un element, aș spune, aproape tehnic. Trebuie să facem această constatare, să o recunoaștem. Opt jurnaliști au fost asasinați. Chiar și în Columbia, în Venezuela uh, sau în Spania, nici acolo nu regăsim atât de multe cazuri. Ultimul jurnalist asasinat era exact tatăl meu. E un element foarte practic, foarte tehnic. Apoi, doamna Hankis, în ceea ce privește mafia rusofonă, există un raport din uh, uh, tribunalul din Caniseta care indică foarte clar faptul că 40% din întreprinderile private și 60% din întreprinderile de stat și 80% din băncile rusești și 60% uh, din activitățile comerciale sunt într-un fel sau altul infiltrate sau sub influența unei uh, organizații criminale. Deci aproape toate întreprinderile comerciale în orașele rusești sunt direct gestionate de grupuri criminale. Mare parte din mafioții ruși au devenit asistenți parlamentari prin uh, plătirea anumitor sume, prin dare de mită. Iar deputații ruși au uh, armate de asistenți care, de fapt, fac parte din aceste organizații criminale. Și deci mafia rusofonă reprezintă o componentă structurală a capitalismului mondial care este în măsură să aibă o influență asupra ordinii mondiale. Și din aceste surse reiese că această mafie rusofonă are tentacule foarte uh, răspândite, iar posibilitatea de a discuta într-un grup de lucru, într-o comisie parlamentară acest subiect uh, ar fi o ocazie extraordinară de a aprofunda aspectele pe care dumneavoastră tocmai le-ați evocat. Apoi, pentru a mă adresa doamnei Borsellino, e adevărat, această distinție și din punctul meu de vedere este una fundamentală și trebuie să discutăm uh, despre acest lucru cu colegii noștri. Ne putem pune întrebarea, e vorba de crimă, organi- criminalitate organizată sau de mafie? Acum un an și jumătate Comisia a prezentat o propunere în ceea ce privește rețeaua CDN. Și atunci am încercat să explicăm Comisiei și Parlamentul European în general cât de necesar era să nu discutăm doar despre crimă, criminalitate. Bineînțeles, vorbim despre criminalitate organizată, știm care este delicvența mică, mare, la nivel local. Însă, criminalitatea organizată, așa cum ați spus și dumneavoastră, e cu totul altceva. Criminalitatea organizată de tip mafiot este încă o dată cu totul altceva. Deci e nevoie de măsuri specifice, concrete, țintite pentru a lupta împotriva acestui flagel. Avem senzația oarecum că trebuie să îi trezim pe colegi, pentru că, într-adevăr, sunt unii dintre ei care nu au fost niciodată confruntați nici cu mafia, nici cu criminalitatea organizată, însă trebuie să uh, explicăm această distinție tocmai pentru a putea ajunge la un demers coerent. Înainte nu se vorbea despre mafia, nu se vorbea despre criminalitatea organizată, însă acum vedem că există un raport care este consacrat acestui subiect care explică ce înseamnă criminalitatea organizată, ce înseamnă criminalitatea organizată de tip mafiot. Deci noi trebuie să vedem la nivelul instituțiilor europene, să ne uităm nu înspre trecut, ci înspre viitor, să ținem seama de o realitate care există, care ne uh, uh, afectează pe toți. Nu există nicio țară europeană care scapă de acest fenomen. nicio țară europeană care să poată să acționeze de una singură și să facă față de una singură. Nu mai putem pretinde că această problemă nu există. De aceea trebuie să acționăm în interesul cetățenilor europeni. Aș dori să amintesc că în momentul în care era președinția suedeză, am discutat cu șeful poliției suedeze și mi-a spus că era foarte greu pentru instituțiile suedeze să explice cetățenilor că în Suedia exista mafia opiniei publice îi venea foarte greu să creadă că în Suedia existau mafioți. E ca și cum ar fi uh, trebuit să accepte că era un eșec. Ori aici nu e vorba de eșec, e vorba de faptul că noi am subestimat un fenomen și de aceea trebuie să insistăm tocmai pentru a arăta cât de importantă este această criminalitate organizată de tip mafiot. Să ținem seama de importanța acestei amenințări pentru toate țările membre. Și am speranța că acest raport și toate aceste acțiuni ne vor permite să aducem un omagiu tuturor celor care și-au pierdut viața în această luptă împotriva mafiei. Domnul președinte, mulțumesc tuturor pentru intervenții. Dorim să mulțumim de asemenea și domnului procuror antimafia, domnului Aldaltieri, pentru contribuția sa. Și, după cum v-am spus, amendamentele În principiu, vor putea fi înaintate și asta în funcție de calendarul cu care raportorii din umbră și doamna Alfano vor ajunge la un uh, acord. Mulțumesc tuturor! Trecem acum la punctul următor de pe ordinea noastră de zi. Siamo un po' in ritardo. Bene. <laughs> If you please, we're following, following to point 11. Vă rog, trecem la punctul 11, strategia de securitate internă a Uniunii Europene. O avem aici, în calitate de raportor, pe doamna Rita Borsellino. Bine, bine. Eh? come preferisce. Eh? We are here to consider a working document. Vom analiza un document de lucru. Nu putem să depășim mai mult de 30 de minute. Ca de obicei, suntem în întârziere. Și asta pentru că avem o ordine de zi foarte încărcată. Așa că vom dedica 30 de minute unui schimb de opinie asupra unui document de lucru care a fost făcut după un raport la, din propria inițiativă de doamna noastră raportorită Borselino. Vom asculta ce are de spus dumnea ei și după aceea vom asculta ce au de spus comisia și președinția. Doamnă Borsellino, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Doresc să îmi cer scuze, însă, din motive de sănătate, a trebuit să amân până astăzi prezentarea acestor două documente de lucru. Mă bucur că ați dat dovadă de bunăvoință față de mine. În primul rând vreau să încep cu un comentariu pentru baza discuțiilor pe care le vom avea aici. Cred că, în contextul securității, sunt importante evenimentele din, din uh, evenimentele recente. Cred că solidaritatea e un cuvânt foarte important. Nu putem munci singuri în Europa. Dacă vom face așa, atunci rezultatul va fi unul negativ. Statele membre observăm că acționează singure, nu se folosesc de solidaritate, însă trebuie să vedem ce instrumente ne stau la dispoziție prin tratate. Se vorbește de dezvoltarea competențelor Uniunii Europene atunci când vorbim de domeniul securității, o dezvoltare a legislației și a puterilor în acest domeniu. Nu putem vorbi despre noi instrumente, nouă legislație dacă nu ne folosim de ceea ce avem. În legislația noastră vom găsi exact punctul de plecare și vom vedea ce avem până acum în domeniul securității. Conform calendarului, voi prezenta proiectul de raport în luna iunie. Uniunea Europeană, în domeniul securității, a cunoscut niște dezvoltări recente. În tratate nu trebuia să apară această dimensiune a securității ca fiind de competența Uniunii Europene, era la competența statelor membre din 1995, odată cu acordul uh, de la Schengen, Schengen, acest element a fost adăugat mai departe. Așa că aderarea, așa că spațiul Schengen, acordul de la Schengen a deschis uh, calea spre cooperare în materie de vize și așa mai departe. Evoluțiile de la Schengen au arătat, au dus la faptul că țările din spațiul Schengen trebuie să aibă încredere în țările să aibă, trebuie să avem încredere în țările care se află la granița exterioară a Uniunii Europene. Observăm că se creează o interdependență la diferite niveluri din cauza Schengen. După tratatul de la Maastricht și cel de la Amsterdam, aceste două documente au devenit adevăratul motor în ceea ce privește spațiul de libertate, securitate și justiție. Noi ne dorim să creăm o atmosferă de pace pentru cetățenii noștri și importantă este aici securitatea. E nevoie de o politică de securitate internă în interiorul Uniunii Europene. E nevoie de o piață internă și ne va lua ceva timp până vom avea această securitate internă în Uniunea Europeană. Statele membre au diferite tradiții, diferite culturi Vorbim de sute de ani de experiență națională în domeniu. Cred că important a fost programul Tempu din 1992, care a arătat foarte clar cât de diferite sunt abordările din statele membru, membre când vorbim de combaterea traficului de stupefiante și așa mai departe. Legislația națională este foarte diferită. Apoi au avut loc evenimentele de la 11 septembrie. A fost foarte clar că e nevoie de o strategie de securitate a Uniunii Europene care trebuie să țină cont și de strategiile individuale ale statelor membre. Astfel s-a ajuns la elaborarea unor instrumente specifice Uniunii Europene. În ultimii zece ani, toate statele membre au sprijinit o transformare majoră a puterilor în Uniunea Europeană în ceea ce privește securitatea internă. Când vorbim de transferul de putere în Uniunea Europeană pentru securitatea externă în acest domeniu, am observat că au existat anumite piedici. Deci există păreri diferite în statele membre în ceea ce privește securitatea internă și securitatea externă a Uniunii Europene. Așa că pentru noi este destul de dificil să dezvoltăm o strategie și un set de măsuri, mai ales dacă ținem cont de legislația diferită din statele membre, mai ales când ne referim la amenințarea terorismului. Tratatul de la Lisabona și programul de la Stockholm i-au conferit Uniunii Europene mai multe puteri și mai multe instrumente de care e nevoie pentru a sprijini acțiunile statelor membre în domeniul securității foarte clar că există trei zone gri care sunt foarte greu de definit, pentru care ne e foarte greu să definim o strategie de securitate. Vorbesc de legătura dintre securitatea internă și externă, apoi dintre cea externă și cea la nivel național în, în Uniunea Europeană, iar apoi cea legată de instituții între Parlament și Consiliu. Acestea sunt cele trei zone gri legătura dintre securitate și apărare. Tratatul de la Lisabona a menținut un regim speci special. Când vorbim de securitate și apărare, nu putem adopta acte legislative și acorduri internaționale. Nu mai există aceleași uh, cerințe obligatorii în materie de cooperare în domeniul judiciar. Tratatul îi conferă, de la Lisabona îi conferă Uniunii Europene dreptul de a fi informată într-un mod complet pe timpul uh, negocierilor internaționale. Parlamentul poate să accepte sau să respingă acordurile internaționale. Acestea trebuie să fie negociate și discutate conform procedurii obișnuite. Astfel de acorduri sunt aplicabile acestor sectoare, cum sunt terorismul, migrația, etc. E foarte important să existe cooperare între Parlament, între Consiliu și Comisia Libe, atunci când vorbim despre acțiunile întreprinse de înaltul reprezentant. O altă zonă gri e interacțiunea dintre securitatea internă din statele membre și securitatea internă a Uniunii Europene. După tratatul de la Lisabona, politica de securitate internă a Uniunii Europene este acum o competența sa. Acest principiu este apărat de Curtea de Justiție încă de decenii întregi. Când vorbim de siguranța publică, măsurile trebuie să țină cont de ceea ce apare în Carta Drepturilor Fundamentale. Acest element este unul crucial și este foarte important în acest domeniu. Trebuie să se respecte principiul subsidiarității și proporționalității. În programul de la Stockholm, pe parcursul elaborării acestuia, Consiliul European și-a propus niște țeluri foarte ambițioase, însă nu a spus foarte clar care va fi împărțirea îndatoririlor între Uniunea Europeană și statele membre. Când vorbim despre amenințări la securitatea internă, Comisia a venit cu o strategie circulară care implică instituțiile, statele membre, agențiile cum sunt Europol, Eurojust și Frontex sub coordonarea COZI, care apare la articolul 71 din tratat. Această strategie circulară ar trebui să ne ofere posibilitatea de a acționa la nivelul necesar la Uniunea Europeană. E nevoie de o cooperare mai bună între autoritățile naționale. Și aici mă voi întoarce la propunerea pe care o voi prezenta în luna iunie. Pentru moment, ceea ce trebuie să știm e următorul lucru. Cât de mari sunt amenințările la securitatea noastră internă? Cât de eficiente au fost măsurile noastre până acum? Importantă e și relația dintre instituțiile Uniunii Europene. Cred că e foarte îngrijorător faptul că Consiliul și Comisia au ignorat rolul Parlamentului European și au ignorat rolul parlamentelor naționale atunci când vorbim despre definirea strategiilor de securitate. Cel mai important document de strategie adoptat până acum de Consiliu și de Comisie pare să ignore pur și simplu existența Parlamentului European. Probabil că acest lucru ar fi fost surprinzător și înainte de tratatul de la Lisabona, așa că e cu atât mai surprinzător acum, la un an după intrarea sa în vigoare. Parlamentul are calitate de colegislator în anumite domenii politice și în altele vedem că noi trebuie să apelăm la presă pentru a primi informații în legătură cu ceea ce se petrece în materie de securitate internă. Așa că astăzi v-am prezentat aceste două documente de lucru și starea actuală a faptelor, însă de mâine voi sta la dispoziția colegilor pentru a putea să muncim împreună. Săptămâna viitoare ne întâlnim cu raportorii din umbră din celelalte grupuri și cu toți ceilalți care doresc să își aducă contribuția. Mă gândesc la judecători cu care nu am discutat, cu acei oameni din statele membre care sunt răspunzători în domeniul securității, la parlamentele naționale, Eurojust, Europol, COZI. Și în final, uh, mă bucur că e aici comisia pentru că vreau să profit de acest lucru pentru a pune o întrebare, ceva ce ar trebui să stea la baza strategiei noastre. Ați vorbit că trebuie crescută rezistența Europei la crize. Ce înțelege comisia prin rezistență la criză? Și cum vedeți evaluarea amenințărilor? Comisia a făcut o evaluare a riscului, dar ce s-a întâmplat? rămâne acest lucru la nivelul statelor membre sau dacă nu, atunci ce aveți de gând să faceți cu această creștere a rezistenței? Voi prezenta documentul în iunie, va exista o întâlnire cu parlamentele naționale care sper că va fi organizată în luna septembrie. Cred că e important să ne întâlnim cu parlamentele naționale, mai ales dacă ținem cont de rolul pe care trebuie să-l joace acestea odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Atât a fost. Vă mulțumim mult, doamnă Borsellino, spune domnul președinte. Vom asculta Comisia, Consiliul, însă nu prea mai avem timp și mai avem încă un punct pe ordinea de zi. Comisia. Thank you, Chairman. Uh, thank you, uh... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, uh, doamnă Borsellino. Voi începe prin a spune că consolidarea strategiei de securitate internă în comisie este cea care stabilește 41 de acțiuni pe care comisia le consideră prioritare pentru anii viitori. Este un document care se concentrează mai mult pe fond, mai mult decât pe realitatea instituțională. Nu am avut nicio intenție să supărăm Parlamentul și să afectăm noul rol pe care îl are sub tratatul de la Lisabona prin listarea acestor acțiuni pe care Comisia le consideră prioritare. Acum tratatul de la Lisabona este o realitate cu, pe care Comisia o acceptă și ne bucurăm să muncim împreună cu Parlamentul la definirea acestei strategii, la stabilirea priorităților. Și am dorit foarte mult să știm care sunt opiniile Parlamentului cu privire la acțiunile prioritare pe care le-am stabilit în comunicarea noastră. Câte ceva despre comunicarea Comisiei și apoi voi răspunde uh, la întrebarea doamnei Borsellino. Am identificat cinci obiective strategice în care Uniunea Europeană poate veni cu valoare adăugată în ceea ce privește securitatea internă. Toate acestea sunt sprijinite de un număr de acțiuni. Nu spunem că este ceva complet, există mai multe niveluri pe care se acționează. În primul rând, ne dorim niște rețele naționale care să se ocupe de criminalitatea organizată. Aceasta în ultimii ani s-a transformat foarte mult mii de oameni sunt implicați, fie că vor, fie că nu, în criminalitate organizată, milioane de euro sunt pierdute anual din această cauză, iar diversificarea, organi- diversificarea infracțiunilor este acum foarte mare. S-a intrat în diferite sectoare ale economiei în care infractorii sunt greu deprinși. E nevoie de o construire a capacităților. Activitățile de poliție, ă, forțele de poliție trebuie ajutate să identifice asemenea acțiuni. Trebuie să fie recuperate cât mai multe bunuri câștigate de pe urma criminalității organizate. Ne dorim să avem un nou avânt și să trecem de practicile tradiționale de până acum în ceea ce privește prinderea infractorilor. Ne dorim să avem și o abordare administrativă care nu e doar eficientă, ci și foarte relevantă, mai ales în timpuri de dificultăți economice. Obiectiv, obiectivul numărul doi, împiedicarea terorismului, împiedicarea radicalizării și recrutării. Terorismul este o amenințare în continuă creștere. Trebuie să continuăm să ne apărăm, să ne asigurăm că ne folosim de toate instrumentele pe care le avem pentru a combate terorismul. S-au fost inițiate mai multe activități de comisie pentru a crește cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre, de asemenea și cu partenerii publici și privați. Tre- vorbesc despre condițiile care duc la radicalizare, cum se poate împiedica terorismul și de ce infrastructură avem nevoie pentru a acționa. Comunicarea Comisiei cere un parteneriat cu Comitetul Regiunilor pentru a crea o rețea de creștere a gradului de sensibilizare în Uniunea Europeană în ceea ce privește recrutarea. Apoi, o protejare mai bună a cetățenilor în spațiul virtual. Infracționalitatea pe internet este acum în creștere, este o amenințare globală pentru cetățeni și pentru afaceri. Este de asemenea o amenințare la adresa datelor și a infrastructurii. Uniunea Europeană are nevoie de capacități pentru a putea evalua și supraveghea și acest sector al infracționalității pe internet. Sectorul privat ar trebui să ajute cetățenii să se poată proteja mai bine și să raporteze asemenea incidente de infracționalitate pe internet. Trebuie să muncească împreună forțele de poliție cu furnizorii de internet. Obiectivul numărul 4. Consolidarea securității prin administrarea granițelor. De multe ori, aceleași persoane care sunt responsabile și cu traficul de droguri și cu cel de persoane, traficul de persoane umane peste granițele Uniunii Europene. Migrația și lupta împotriva acestor fenomene sunt obiectivele noastre. Odată de intra, odată, înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, exista o separare artificială între abordarea um, combaterii persoanelor care se ocupă cu trafic și a bunurilor care sunt uh, rezultatul traficului. Însă acum este nevoie de cooperare mult mai bună între organizațiile competente și granițe. Doamna Borsellino mi-a pus o întrebare și anume cum poate să-și crească rezistența Uniunea Europeană în situații de criză și dezastre. Noi ne dorim să ne creștem rezistența împotriva crizelor de orice tip și împotriva atacurilor teroriste. Și dorim să facem acest lucru prin inițiative. Ne dorim să avem o abordare în ceea ce privește orice tip de amenințări și de pericole. Ar trebui să existe centre de avertizare astfel încât să avem niște capacități corespunzătoare pentru a răspunde la dezastre. Comisia își dorește în primul rând să traseze, așa cum a spus și doamna Borsellino, bazându-se pe contribuția statelor membre, care sunt riscurile făcute de om în, în Uniunea Europeană, astfel încât să-și poată orienta mai bine politicile. Comisia trebuie să fie un actor important în ceea ce privește aspectele interne. Acestea fiind spuse, trebuie să fie clar că Comisia nu își dorește să intervină cu acțiunile din domeniul de aplicare a legii. Nu aici, acestea vor rămâne la latitudinea statelor membre cu ajutorul Europol. Comisia își dorește să existe niște capacități de evaluare a riscului pentru luarea de decizii politice. Acesta ar fi un pas înainte spre o Europă bazată pe solidaritate și încredere Știu că timpul ne presează foarte mult, sper că nu am vorbit mult mai mult decât v-ați aștepta, dacă da, îmi cer scuze și data viitoare voi încerca să fiu mai succint, însă asta e, vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările. Mulțumesc, domnule Nunes Dalmeida. dar vreau să spun încă o dată că trebuie să, termină, să terminăm la 12 jumătate. Președinția maghiară dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, doamnă Borsellino. În numele președinției maghiare, noi salutăm acest proiect de raport și sperăm că acesta va fi finalizat la timp. O să fiu foarte succint și aș dori să comentez câteva aspecte. În primul rând, vreau să vă spun că președinția maghiară ține legătura cu Parlamentul și cu președintele Buzek. Acest lucru este adevărat și vreau să spun că am făcut progrese în ceea ce privește uh, criteriile legate de Schengen și aceasta la cererea Parlamentului și de dragul transparenței. Și același lucru se aplică și raportului de față, zic eu. Imediat ce președinția maghiară a, a luat cunoștință de existența acestui raport, uh, am încercat să luăm legătura cu doamna Borsellino, am încercat eu însumi să mă întâlnesc cu dânsa în persoană și în februarie ne-am și întâlnit încercând să ne punem de acord, ceea ce am și reușit. De aceea, sau în plus, uh, vreau să vă spun că doamna Cristina Berta de la COZI um, este gata să vină aici, în fața dumneavoastră, deci la Comisia Libe, și să vă spună ce se petrece în Comitetul COZI. Deci suntem gata să venim să vă dăm informații despre orice doriți să știți legat de activitatea COZI sub egida președinției maghiare. Deci, vreau să vă dau asigurări că COZI este reprezentat aici. Eu însumi reprezent reprezint COZI aici, în fața dumneavoastră. Un ultim comentariu acum. În ce privește articolul 72 din Tratatul de Funcționare a UE, care vizează ordinea publică și securitatea internă, acestea sunt de competența statelor membre. Iar Lisabona nu a modificat nimic în acest sens. Principala preocupare a COZI este legată de cooperarea operativă la nivel european și coordonarea activităților în acest sens. Dar, așa cum v-am spus, suntem gata să venim și să vă informăm oricând doriți. Bineînțeles că ă, asta nu înseamnă că noi nu suntem conștienți de prerogativele legislative ale Parlamentului. Noi la Consiliu le respectăm pe deplin, însă vreau să vă atrag atenția că în Tratatul la Lisabona se prevede că până pe 1 decembrie 2014 Curtea de Justiție are puteri cu caracter prelimin, preliminariu, preliminar. Este vorba de conformitatea cu legislația europeană. Dar nu e vorba de a exprima vreun aviz. În sfârșit, În 2010, la sfârșitul anului, s-a inițiat uh, discuția privind uh, strategia Comisiei privind securitatea internă, iar în februarie con Consiliul a salutat conclu în concluziile sale această strategie. Concluziile respective vor fi trimise și Parlamentului înainte de sfârșitul anului și cred că și acesta reprezintă un progres în vederea sporirii transparenței. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru invitație și încă o dată mult succes în activitatea dumneavoastră pe viitor, activitate în jurul acestui raport atât de important. Mulțumesc foarte mult! Domnule Iacolino, doamnă Hanchis, vă rog frumos, dacă se poate, să vă mențineți la un minut, un minut și jumătate, doamna Serachianis, dorind și dânsa să intervină. Și apoi să discutăm și ultimul punct de pe ordinea de zi. Deci vă rog frumos, vă implor să fiți cât se poate de succinți. doamnă Hankis, în primul rând. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, nu știam anumite Uh, lucruri și vreau să spun că acum exprim condoleanțe în ceea ce privește moartea judecătorului despre care a fost vorba mai înainte. Eu, uh, ca și raportor din umbră pe acest document, pot să spun că am multe lucruri de spus, dar să știți că Aș avea chiar și o listă de 10 puncte, dar știu că nu am timp să detaliez, deci nici nu știu ce să mai spun. Poate într-un cuvânt să subliniez anumite aspecte. Documentele de lucru, primul și al doilea, sunt foarte uh, complete și utile în ceea ce privește contextul istoric, uh, în ceea ce privește evoluția strategiei Uniunii Europene în materie. Problema la documentul numărul 2, după părerea mea, este că acesta nu conține uh, comisi- raportul comisiei, care pentru noi este un adevărat standard în materie. Deci, bine, nu, documentul în sine mă preocupă, poate mai mult partea a treia, dar eu subliniez mai mult o lacună aici, pentru că uh, nu, nu există niciun fel de trimitere la strategia Comisiei în materie de securitate um, internă. prima parte poate că abordează lucrurile într-un mod mai emoțional, uh, în sfârșit este alegerea dumneavoastră de a fi organizat astfel informația. Nu am timp eu să spun tot ce, după părerea mea, lipsește, dar în amendamentele mele voi face în așa fel încât aceste lucruri să figureze. Deci, nu știu, chiar n-am reușit să spun esențialul, dar asta e situația. Da, asta e situația, însă chiar trebuie să fim foarte conciși, spune domnul președinte. Domnule Iacolino, vă rog frumos să fiți foarte rapid. Da, o să fiu, o să fiu foarte rapid și o să vă spun că avem un excelent punct de plecare, două documente de lucru pe care ni le-a prezentat doamna Borsellino, deci, cum v-am spus, o bună bază de plecare. Și se vorbește mult despre problema financiară, despre solidaritate. Într-adevăr, există o diferență foarte mare între concluziile Parlamentului care vizează fluxurile migratorii și uh, alte documente din partea altor instituții. Cred că trebuie să ne coordonăm mai bine, inclusiv pe plan intern, pentru a completa lacunele. Acum, în ceea ce privește și raportul domnului Alfano, știm foarte bine că el vizează crimă organizată, amenințări externe și e bine că, că cele două raportoare, sau mi-ar place ca cele două să conlucreze foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Iacobino, Iacolino, că ați fost foarte succint. Vă rog, doamna Borsălino, Da, dacă îmi permiteți, domnule președinte, vreau să vă spun că o să prezint proiectul de raport. Dezbaterea a fost mult prea scurtă, după părerea mea, dar vreau să subliniez cât de nerăbdătoare sunt și dornică să cooperez cu toată lumea și să abordez toate subiectele care au fost ridicate. Vreau să spun că este doar un punct de plecare. Este începutul drumului și lucrurile vor evalua, iar în proiectul de raport voi îngloba foarte multe dintre cele spuse. Și vreau să-l asigur pe domnul Iacolino că sunt conștientă de raportul domnului Alfano, de problema terorismului, de complementaritatea între aceste uh, rapoarte și contextul mai larg al securității interne. Deci mă voi apleca cu atenție asupra acestor aspecte. Vă dau asigurări și mulțumesc tuturora pentru contribuțiile date. Microfon, vă rog. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult pentru că ați fost foarte disponibil și entuziaști. Este vorba, într-adevăr, de o primă tentativă de a prezenta lucrurile. Mulțumesc, bineînțeles, și comisiei și președinției pentru că au participat și lucrurile acestea vor fi foarte utile pentru noi în continuare. Mai avem un punct pe ordinea de zi în această dimineață. E vorba de participarea Republicii Croația la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie. Le avem aici, o avem aici pe doamna Deborah Serachiani, raportoare, care ne va povesti ce se întâmplă cu implicarea Republicii Croație, Croația la activitățile observatorului. Dânsa este raportor, va prezenta niște proiect de recomandări, însă vreau să vă spun, înainte de orice, că termenul de depunere a amendamentelor procedural vorbind este 13 aprilie, adică mâine la ora 12. Iar votul va avea loc pe 2 mai, la noi, la Libe. Haideți să vedem ce spune doamna Serachiani. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule președinte, o să fiu foarte succint, cum ați recomandat. Este vorba de un proiect de rezoluție ce privește acordul între UE și Republica Croația, care vizează activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie. Știți foarte bine că acest observator are sediul la Lisabona, uh, bazându-se pe regulamentul din februarie 93, el colectând date în ceea ce privește toxicomania, dependența de droguri și dorește să disemineze aceste informații pe tot cuprinsul Uniunii Europene și să informeze statele în ceea ce privește traficul de droguri. Croația a, a dorit să devină membră în 2005, mai apoi Consiliul a autorizat acest lucru și în 2009 s-a ajuns la concluzii care au permis uh, uh, să se facă uh, progrese în acest sens, dar concluziile spuneau că uh, Croația, având în vedere tratatul de funcționare al UE, nu putea să devină membră. Uh, de ce este important ca Croația să facă parte din acest observator? E bine, pentru că Croația este o platformă de tranzit care leagă țările producătoare de cele consumatoare. Foarte multe confiscări de e, cocaină au loc pe teritoriul Croației și avem și multe droguri care sunt transportate pe cale maritimă. În ultima vreme, incidentele legate de droguri au crescut sau au sporit în Croația, mă refer, dar, în afară de heroină, numărul de confiscări uh, Uh, și de mm, uh, cum zic a scăzut în afară deci de heroină. Croația face eforturi pentru a lupta împotriva abuzului de droguri și, de asemenea, dorește să adopte lista noastră din acquis în ceea ce privește produsele precursoare. De asemenea, se fac eforturi în ceea ce privește tineretul, se fac programe de evaluare, etc. Preconizăm că prin 2012-2013 Croația va putea să se alăture observatorului. Până atunci sperăm noi că vom primi suficiente informații din partea părții croate Uh, pentru că este clar că avem nevoie de mai multe, de mai multe informații pentru a ști care sunt aceste bune practici. Iată, mă, mă opresc aici. Mulțumesc, doamna Serachiani, pentru faptul că a fost atât de uh, concisă. Dorim să mulțumim și interpreților care ne acordă câteva minute în plus, uh, în așa fel încât să avem timp și să dezbatem. Eventual cineva de la comisie dorește să ia cuvântul, eventual dacă nu mai e nimeni, atunci domnul Șogor. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, voi vorbi în limba maghiară. Vroiam doar să spun că în uh, prezentarea sa, doamna Sarachian a spus că Croația este o țară de tranzit. Uh, o țară de tranzit, în principiu, definiția sa este că e o țară în care uh, consumul este foarte redus. Dar se pare că această definiție nu corespunde Croației și deci poate că până la urmă nu e chiar o, numai o țară de tranzit. Pentru că o țară de tranzit intră într-o altă categorie. Știu că există uh, într-un anumit context politic intenția de a utiliza alte definiții. Dar eu cred că pentru a putea face o astfel de clasificare ar fi nevoie și de o, un sondaj la nivelul opiniei publice. Foarte bine. Acum are cuvântul doamna Iaroca. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că și eu trebuie să intervin. Uh, dar iau cuvântul în locul lui uh, Francisco Keller, care este raportor din umbră și care m-a rugat să intervin în numele său. Uh, noi susținem în principiu acordul acesta, mai avem doar o singură observație în ceea ce privește protecția datelor. Trebuie să fim prudenți la articolul 5 din acord, să fim atenți la el. Am fi vrut am fi vrut să înaintăm câteva amendamente care tocmai să se refere la aspectul acesta de protecția a datelor. Nu avem alte îngrijorări în uh, privința acestui raport, pentru că legislația din Croația este la înălțimea criteriilor și standardelor europene, deci susținem acest acord. Foarte bine, are cuvântul doamna Grisbeck. Natalie. Mulțumesc, domnule președinte și pentru a fi și telegrafică și concisă, e bine, vreau doar să subliniez că grupul nostru este deschis și um, este interesat de această rezoluție legislativă ca urmare a negocierilor și care va, se va încheia printr-un acord, un acord cu două capitole, uh, Uh, unul referitor la punerea în rețea a bunelor practici în ceea ce privește lupta împotriva toxicomaniei și a utilizării drogurilor, deci o luptă care în principiu uh, este esențială pentru că se înscrie într-un context mai larg și anume lupta împotriva criminalității organizate. Deci e vorba de uh, fenomene care însoțesc uh, această, acest trafic de droguri. Apoi, bineînțeles, ne-am referit deja la uh, țările de tranzit. Eu cred că aspectele cele mai importante sunt clar evocate în raportul colegei noastre. Acum, cel de-al doilea capitol se referă la uh, progresele pe care le registrează Croația în vederea aderării la Uniunea Europeană. Voi vedea împreună cu colegii mei dacă vom înainta amendamente, însă și în acest caz va trebui să fim foarte uh, rapizi, pentru că data limită este foarte apropiată. Domnul președinte, da, mulțumesc. Doamna Ernst. Da. Mulțumesc, domnule președinte, și noi sprijinim acest raport. Cred că este foarte important să ne, să participăm și noi la munca Croației, la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie. În ceea ce privește datele și datele colectate de aici, dacă pot să ne dea o imagine de ansamblu asupra situației în Europa, probabil că lucrurile ar trebui eficientizate, să vedem exact care sunt cauzele acestor fenomene. Nu sunt noi suntem pentru colectarea de date pentru a putea să, ave să avem o imagine cât mai clară asupra situației. Spre sfârșit, în ceea ce privește protecția datelor, ne vom implica în această acțiune și sprijinim cele spuse de Partidul Verzilor. Credem că trebuie să fim foarte atenți atunci când vorbim de protecția datelor. Există regulamente care spun că nu trebuie să se colecteze niciun fel de date cu caracter personal, însă trebuie să fie cercetat foarte bine acest aspect. În linii mari, sunt acum pentru prima pentru prima oară mă confrunt cu această problemă de când mă aflu în Parlamentul European, însă cred că documentele pe care le avem ne oferă o bază bună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste contribuții și doresc să mulțumesc și tuturor celor care au renunțat la intervenții tocmai pentru a termina mai mult sau mai puțin la timp. Aș dori să vă amintesc că e vorba de un acord cu Croația Uh, participarea Croației la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie. Deci, în acest caz, amendamentele pot fi doar procedurale și acestea trebuie să fie înaintate până mâine, 13 aprilie, la ora 12, la prânz. Deci, amendamente procedurale. Și în încheiere, doamna Serachiani, dacă doriți să trageți concluzii, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații în ceea ce privește protecția datelor. Uh, într-adevăr, în proiectul de decizie pe care l-am prezentat, în expunerea de motive, e, figurează acolo un aliniat care spune în mod foarte clar că în momentul în care Croația va face parte, va participa de plin la acest observatoriu, atunci ea, observator, ea va trebui să respecte pe deplin toate uh, criteriile și exigențele în materie de uh, protecția datelor. Deci va avea aceeași legislație ca și Uniunea Europeană care se va aplica în domeniul protecției datelor. Deci cred că uh, doresc să mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Domnul președinte, mulțumim tuturor, mulțumim și interpreților și doresc să vă amintesc că ședința noastră va relua în această după amiază la ora 3.